So, colleagues, let's, let's now start. Dragi colegi, haideți să începem uh, reuniunea comisiei noastre. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat la coordonatori. Știu că este destul de repetitiv, dar vreau să o spun pentru că suntem uh, obligați toate solicitările pentru sândrinile din ianuarie și februarie au fost toate în calcul. Se va aplica procedura de urgență ce privește acel mol din Milano. Deci, în procedură de urgență se va discuta această petiție 960. Raportul anual, coordonatorii au luat notă prin procedura scrisă. Cât privește planificarea pentru restul lunilor, ea a fost uh, consultată, dar orice hotărâri suplimentare vor fi luate procedura ordinară la timpul uh, cuvenit. S-a făcut un bilanț pentru toate petițiile pendinte și probabil că o serie dintre petiții s-ar putea să capete un uh, regim uh, să fie amânate la un moment dat. Petiția 467 și 468 din 2008 rămân deschise. Vom vedea ce se petrece acolo. Petiția 456 a fost declarată admisibilă și apoi a fost închisă. În ce privește subiectele B, la petițiile B. Două dintre petiții au fost închise și o serie de alte petiții rămân deschise și se vă da urmarea acestora, așa cum se cuvine, în ceea ce privește misiunile de constatare și audieri. Am văzut că pentru Vale Dora s-a modificat lista de participanți și, de asemenea, se plănuiește împreună cu ITRE și ENVI o audiere comună ce privește negaționismul în cazul schimbărilor climatice. De asemenea, programul de lucru uh, Curtea de Conturi 2020 până pe 16 ianuarie se primesc contribuții pentru uh, acest subiect. De asemenea, s-au uh, făcut o serie de informări, iar PPE la diverse ne-a spus că dorește să efectueze o vizită de constatare în țara bașcilor, pentru că există uh, în continuare mistere care le plătesc în legătură cu asasinatele pe care le-a comis ETA în țara bașcilor și doresc să fac o astfel de misiune acolo, cei de la PPE. În sfârșit, acum o întâmpinăm pe doamna Vasiliută și pe Jennifer Alsop, care ne vor face prezentarea studiului de tip Fit for Purpose 2018, directiva privind facilitarea și incriminarea asistenței umanitare pentru migranții ilegali. Vă dau cuvântul pentru 20 de minute, cu totul, și cred că ați venit și cu un PowerPoint care este deja pe ecrane și haideți să-i dăm drumul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Comisiei PETI pentru că ne-a comandat acest studiu și ne-a încântat această perspectivă de a aprofunda acest subiect. E bine, ce am făcut? Am observat că incriminarea solidarității nu a apărut din senin într-un vid juridic și politic, ci e vorba de niște factori contextuali care au dus la aceste incriminări ale unor fapte sau acte de solidaritate ale unor oameni care îi ajută pe refugiați și pe migranții ilegali în toată Europa. Una dintre, unul dintre aspecte este caracterul vag al uh, legislației naționale și europene, că mine vorba ce înseamnă migrant, migrant ilegal și așa mai departe. Apoi, uh, mai este și problema traficului de persoane migrante care combine mai multe aspecte, um, asistență umanitară, chiar și armata este implicată în anumite acțiuni. Uh, dacă e vorba de o infracțiune penal, ea ar trebui să fie pur și simplu rezolvată prin mijloacele acordate dreptul penal și nu altcumva. Apoi, un caracter unilateral și faptul că nu există solidaritate pe plan european în acest sens, am văzut că fiecare a dat vina pe alții, pe alte state membre, pe societatea civilă sau pe țări terțe, în momentul în care mm, s-a dovedit că nu, este, nu se putea rezolva această problemă pe termen lung cu migranții în Uniunea Europeană. Iar, bineînțeles că cei din societatea civilă au devenit niște satisfășitori spășitori favoriți în acest exercițiu. Acum o să vedem uh, toți acești factori pe rând. În primul rând, acel caracter vag al cadrului juridic. Încercăm să intrăm uh, un pic în detaliu în ceea ce privește acel pachet de facilitare, facilitators package, facilitator, mai bine zis. La articolul 1, 1 se spune orice persoană care în mod intenționat asistă o persoană care nu este uh, cetățean unui stat membru pentru a intra sau pentru a tranzita acel stat, uh, se poate face vinovată de uh, ajutarea sau facilitarea migrației ilegale, fără a menționa cum face ONU Um, și o recompensă financiară uh, pentru acest gen de acte într-un protocol al ONU. Se spune, spune foarte clar că, acest, să zicem, ajutarea migranților devine o infracțiune în momentul în care ea este făcută în scopul câștigului de bani sau altor uh, bunuri materiale. Totuși, uh, multe state membre au hotărât uh, să vadă lucrurile altfel, chiar că nu sunt câștiguri bănești sau materiale, tot se califică asta ca și infracțiune. Doar 4 din cele 28 de state membre solicită dovada cum că persoana care a, a, a făcut să intre migrantul pe teritoriu a și primit niște bani sau al avantaje de la migrantul respectiv. Germania, aici Irlanda, Luxemburgul și Portugalia, care sunt practic singurele țări care și se, se și conformează standardelor de la ONU. Apoi mai există o prevedere care definește ce înseamnă uh, șederea pe un teritoriu, adică a, ajuta pe migranții ilegali de a își găsi o reședință, de a rămâne pe teritoriu. Problema este cu cei care sunt în tranziție, cei care tranzitează doar o țară sau cei care se stabilesc într-o anumită țară. Chiar și pachetul privind facilitatorii vorbește despre aceste câștiguri uh, bănești, dar 13 uh, din 28 de state membre uh, consideră că nu e nevoie de a dovedi că persoana care a ajutat la găsirea unei reședințe pentru migrant să dovedească deci că ar fi primit niște avantaje materiale în schimb. Ultima prevedere, cea mai interesantă, de altfel, este aceea care uh, se referă la acțiunile umanitare. Iar în, în acest pachet uh, se lasă la atitudinea statelor membre de a incrimina sau nu, după caz, acțiuni de tip umanitar. vedem că aceste lucruri nu sunt conforme uh, liniilor uh, directoare de interpretare de la ONU. Protocolul nu trebuie să ceară statelor să incrimineze sau să ia alte măsuri împotriva grupurilor care introduc migranți pe teritoriul din motive caritabile sau altruiste. Iar cei care au redactat uh, asta au uh, vorbit tocmai pentru a califica ca și infracțiune penală aceste acte de dobândirea unui câștig uh, material. Există însă niște excepții exprimate în mod explicit în țări cum ar fi Belgia, Grecia, Spania, Italia și Regatul Unit. Însă, care este problema? În primul rând, această excepție, să zicem, uh, nu este obligatorie obligatorie. Nu. Și apoi este ceva cât se poate de îngust, se limitează la situații de viață și de moarte, care oricum uh, sunt coperite în dreptul maritim internațional, în dreptul mărilor. E vorba de salvarea pe mare, care oricum este o obligație pentru marinari. Cu toții știu că atunci când se află pe un vas și văd că uh, Uh, sunt persoane care sunt pe cale să se nece, există obligația de a salva aceste persoane. În sfârșit, chiar și în țările pe care le-am menționat numai ce, aceste uh, excepții, cu aceste excepții uh, formale, tot pot să aibă loc uh, uh, urmăriri și condamnări în ciuda acestor intenții. Deci se pune întrebarea cum să facem ca aceste prevederi să fie chiar și respectate în practică. Și dacă este să vedem ce se petrece în Europa și colega Jennifer va vorbi despre asta, putem să mai menționăm un lucru. S-a spus că în Uniunea Europeană e foarte greu să găsești o definiție a asistenței umanitare însă uh, Există, totuși, uh, un consens de înalt nivel european privind ajutorul umanitar, care spune foarte clar, la aliniatul 8, că obiectivul este de a avea soluții și reacții de urgență pentru a menține uh, viața, pentru Um, demnitatea umană, pentru a atenua suferința umană și așa mai departe, atunci când statele și guvernele nu pot să o facă. Deci, astea, despre asta este vorba. Situații de, de criză și de urgență, așa cum uh, le-am văzut în Grecia și Italia, de pildă. Deci putem să ne inspirăm din astfel de lucruri. În al doilea rând, ar trebui să ne inspirăm uh, din uh, declarația 1 referitor la activiștii pentru drepturile omului. Articolul 12, cât se poate declara, afirmă că societatea civilă și cetățenii se pot opune politicilor naționale pe căi uh, pașnice și legale, atunci, mai ales atunci când promovează și respect, acționează promovând și respectând drepturile celorlalți. Cu alte cuvinte, atunci când actorii societății civile încearcă să apere drepturile care se regăsesc în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, atunci aceste persoane nu ar trebui să fie incriminate, să fie urmărite penal. Ar trebui să fie privite drept activiști pentru drepturile omului, deși acțiunile lor s-ar putea să se afle în contradicție cu obiectivele de politică migratorie sau anumite politici la nivel național. Așadar, ar trebui să ne întrebăm dacă avem, am avea nevoie în curând de un premiu Saharov pentru activiștii pentru drepturile omului care promo- în Uniunea Europeană care promovează drepturile omului aici. Parlamentul European a promovat drepturile omului cu mândrie în afară, acum poate a venit vremea să facem acest lucru și în uh, interiorul Uniunii Europene, mai ales am de vedere ce se întâmplă acum. Mulțumesc, Lina. Motivul pentru care am actualizat această prezentare, spune Jennifer Alsop, este în ur- mai ales în urma evoluțiilor din 2015 și 2016, atunci când am analizat primul studiu. Evaluarea recentă realizată de Comisia Europeană a analizat studiul nostru anterior pentru a vedea ce măsuri ar putea fi luate pentru a clarifica această problemă a urmăririi penale și a incriminării asistenței umanitare, care s-a perceput drept o atingere la drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, ai cetățenilor europeni. Am discutat aici de mai multe aspecte, printre altele lipsa de certitudine juridică, implementare eterogenă în statele membre, cât și sancțiuni și penalități disproporționate. Am, am fost destul de dezamăgită când am văzut că evaluarea refit nu a ținut cont de multe din dovezile pe care le-am prezentat noi și care de altfel au fost prezentate de actori din mediul academic și societatea civilă în trecut, dovedind că sunt probleme arhicunoscute și foarte răspândite. Iată de ce doream să actualizăm studiul și să luăm uh, sub lupă, cu rigurozitate, toate acele dovezi încă o dată. S-au înregistrat evoluții importante, inclusiv agravarea și răspândirea urmăririi penale și incriminării acordării de ajutor umanitar în statele Uniunii Europene. Am încercat să identificăm această dinamică comună care pornește de la suspiciuni, așa cum s-a întâmplat cu Azucaro în Italia, care vorbeau de ONG-uri ca fiind uh, taxiurile mării, care apoi s-a tradus într-un adevărat atac la adresa ONG-urilor um, din Italia s-au înregistrat cazuri de intimidare și hărțuire a actorilor umanitari. Aici intră printre altele și confiscarea vaselor, de pildă CI, un ONG din Germania care salva vieți în larg, a văzut cum navele sale au fost confiscate de paza de coastă din Libia firește cu acordul uh, Uniunii Europene care finanțase acele operațiuni. Am asistat și la cazuri uh, de uh, aducere în instanță. Cred că e important să scoatem în evidență faptul că de la Comisia Europeană ni s-a spus, ei bine, nu avem cifrele neapărat pentru a arăta că nenumărați actori umanitari sunt aruncați în închisoare. Nu e o situație absurdă, nu închidem zeci de mii de oameni peste tot în Europa. Pentru noi însă, în cercetarea riguroasă pe care am realizat-o, e foarte important că faptul că hărțuirea judiciară și fiscală au un impact în sine atunci când țintiți sunt activiștii pentru drepturile omului. Vă dau un exemplu, Salam Haledin, um, cu care am avut onoarea să participăm la un eveniment împreună. El a fost uh, arestat în timpul unei operațiuni de salvare în larg, a fost uh, închis, nu a putut să părăsească teritoriul elen unde a fost arestat timp de un an. Iată doar un exemplu referitor la felul în care drepturile sale fundamentale ca cetățean UE au fost uh, încălcate prin această hărțuire, chiar dacă în cele din urmă nu se traduce în sine drept sentință uh, penală. Un lucru pe care îl știm din felul în care activiștii pentru drepturile omului sunt intimidați și atacați în alte țări. Aici uh, acest grafic arată ce se întâmplă în Europa. Dorem să scoatem în evidență faptul că nu vorbim doar despre operațiunile de căutare și salvare în larg, deși este unul din subiectele cu cea mai mare încărcătură emoțională din uh, această dezbatere și știm că Marea Mediterană și traversarea acestea este traversarea cea mai periculoasă de pe, din lume. Știm însă că și la frontierele um, terestre se înregistrează acest gen de abuzuri. E un exemplu aflat la doar 3 km de aici, Parcul Maximilian din uh, Bruxelles. Vedem cum au fost distruse uh, taberele temporare, cum s-au confiscat sacii de dormit uh, ai refugiaților și o parte dintre dumneavoastră care ați urmărit această propunere destul de controversată de a introduce posibilități noi de a verifica casele oamenilor atunci când există suspiciunea că ar găzdui uh, părți terțe neautorizate, migranți așadar. Deci, dacă sunteți una din aceste persoane, și chiar mi-am notat, dacă sunteți una din aceste 37.500 de persoane care fac parte din platforma Brussels Citizen, care doresc să ajute migranții la Bruxelles, dacă luați pe cineva la dumneavoastră acasă timp de o noapte, îi dați casă, masă, comiteți o infracțiune. Ce tip de infracțiune? Nu e deloc clar. Am vorbit de acest tip de hărțuire judiciară și fiscală, vă dau un exemplu aici din Ungaria. Am văzut cum situația s-a tot înrăutățit. În 2013, când uh, guvernul Fidesz a venit la putere, deja s-a aruncat o plasă de bănuiele asupra ONG-urilor, cum că ar fi un cal troian alimentat cu bani străini pentru a aduce refugiații în țară și a schimba în acest fel configurația națională. În 2015 uh, s-a tradus în legislație, introducând uh, noi sancțiuni pentru trecerea frontierei. În 2017 am văzut ulterior o lege țintită care viza ONG-urile finanțate din străinătate, iar în 2018 am văzut o altă agravare când ONG-urile care primesc finanțare din afară trebuie să plătească taxe de 25%. Acele ONG-uri care primesc um, fonduri de la AMEF trebuie să lasă controlul finanțelor proprii mâinile guvernului. E o realitate pe care nu am mai văzut-o în Europa de multă, multă vreme. Vreau să vă spun doar că acum Aquarius este singura navă de căutare și salvare rămasă în Marea Mediterană. Azi și ieri, de pildă, făcuse obiectul unor noi acuzații. Cred că de această dată era vorba de deversarea de deșeuri. Nici măcar nu e vorba de um, încălcarea legislației umanitare, ci sunt acuzați că încalcă legislația privind uh, siguranța în Italia, chiar se recurge la legislația antimafia, temei pe baza căruia personalul n-avea fost uh, reținut fără nicio dovadă recent. Drept consecință, deși știm că comisia scoate în evidență faptul că numărul deceselor în termeni absoluți a scăzut, referitor la sosirile în Europa, minunat. Știm însă că posibilitatea de a muri trecând Mediterana acum este mult mai mare. Deci, unul din 18 este acum probabilitatea de a muri dacă treceți Mediterana acum. E în uh, direct proporțional la codul de conduită în larg uh, sequestrarea navelor de salvare și căutare și așa mai departe. Societatea civilă din Uniunea Europeană nu stă cu mâinile în sân. Cetățenii se mobilizează pe o scară nemai întâlnită până acum. Avem un mandat în acest sens, iată doar câteva din organizațiile din Europa care sprijină această inițiativă. Colega, colega noastră Paula, care va vorbi în curând, a înaintat o petiție Parlamentului în acest sens. Nu e un singur om, nu e o voce izolată, ci reprezintă o mișcare tot mai amplă a cetățenilor europeni care sunt îngrijorați referitor la propriile drepturi fundamentale, pentru că nu e vorba doar de migranți și refugiați, ci e vorba de dreptul nostru în calitate de cetățeni europeni de a da dovadă de solidaritate. Dacă nu reușim să facem acest lucru, ce se va întâmpla? De pildă, vom uh, irosi resurse, nu vom uh, aduce în, în instanță și nu vom uh, sancționa uh, acele infracțiuni grave. Riscul este de a submina încrederea în Uniunea Europeană și în instituțiile sale, așa cum vorbeam mai devreme, uh, trebuie să ne gândim de, la impactul pe care toate acestea le au asupra societății civile și asupra încrederii societății civile în Uniunea Europeană, instituțiile sale și uh, respectarea statului de drept. Și am să dau acum cuvântul înapoi colegii mele, Lina, pentru a face câteva recomandări. Prima recomandare, aceste activități nu ar trebui să fie incriminate, ar trebui să scutim acești actori, așa cum se face, uh, cum sunt excluse victimele din directiva referitoare la traficare. Societatea civilă ar trebui să fie scutită, cât și refugiații și imigranții. În studiu am dat dovezi referitor la asemenea cazuri pe rol și care au dus la condamnări. Trebuie să monitorizăm cum se face implementarea. Pentru că, după cum am văzut uh, și astăzi, cum ni s-a spus uh, de către Ombudsmanul European, uh, trebuie să monitorizăm și Ombudsmanul ar putea să monitorizeze care este impactul asupra Uniunii Europene atunci când se folosesc banii UE pentru a finanța operațiuni în, pentru combaterea traficanților, cum se traduc uh, în practică, care sunt rezultatele, am dezmembrat rețelele de traficanți, uh, ce am făcut? Același lucru și pentru Curtea de Conturi. Se poate face o evaluare temeinică referi- de către Centrul European pentru Trafic de Migranți, de pildă, ce s-a obținut prin diferitele operațiuni din sector monitorizarea independentă care ar putea să vadă dacă există mecanisme de protecție între mandatul societății civile și între mandatul poliției și mandatul uh, pazei de frontieră. De asemenea, propunem uh, un compendiu, un ghid pentru forțele de aplicare a legii pentru a clarifica acest mandat, cum poate fi aplicat. Putem uh, să folosim drept completare monitorizarea independentă, având în vedere cazurile în curs de incriminare care par cazuri cu mare încărcătură politică, de pildă cazul navei Aquarius, de care tocmai vorbea Jennifer, Poate Uniunea Europeană, Parlamentul European ar putea lansa o anchetă, tocmai cum a făcut și în cazul închisorilor CIA, pentru a vedea dacă într-adevăr există justificări când vine vorba de anchetarea Aquarius. Cea de-a treia recomandare, revenire la o abordare pe termen lung privind uh, problemele de migrație. Trebuie să vorbim de asemenea de vizele umanitare care au fost deja propuse de Parlamentul European pentru a permite canale sigure și legale de intrare în Uniunea Europeană, misiunile proactive de salvare și căutare, de căutare și salvare. Avem uh, grupul de intervenție al pazei de coastă și de frontieră se pare că paza de coastă se mândrește foarte mult cu salvarea oamenilor, știu cum să fac acest lucru. Problema însă e de natură politică. Ce faci cu oamenii care sunt salvați? Unde sunt debarcați aceștia? Cine e după aceea răspunzător de cererile de azil și pentru traiul lor în Europeană? Noi propunem ca toate persoanele salvate de misiunile de gătare și salvare ale Uniunii să facă obiectul unei la alocări obligatorii. Mai există multe alte recomandări pe care le-am inclus și pe, vă rugăm să citiți raportul nostru. Acestea sunt cele mai bune. Mulțumim! What is humanity? What is humanitarian values today? Întrebarea este ce este umanitatea, ce înseamnă în ziua de azi ajutor umanitar. Este o situație îngrozitoare și un lucru este absolut sigur. Copiii noștri, nepoții noștri vor da vina pe noi ca instituții, ca persoane, ca state membre, ca funcționari publici în slujba societății. Ce am făcut noi ca să prevenim o asemenea tragedie? Noi eu, dumneavoastră, toți vom fi trași, vom, vom uh, fi făcuți răspunzători. Citam un articol uh, uh, adineauri în legătură cu ce s-a întâmplat ieri în Italia. Este șocant. Medici fără frontieră care muncesc și salvează vieți sunt uh, îngroziți de faptul că Italia uh, închide porturile. O criză fără precedent pe mare și concluzia articolului este că ne-am pierdut umanitatea. Acum o să dau cuvântul comisiei și vreau să știu cum puteți noastră să apărați asemenea atitudini. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc celor două invitate pentru prezentarea foarte detaliată. Nu voi comenta conținutul acestei prezentări, dar o să încerc să fac câteva prime observații. În primul rând, uh, această contribuție este foarte importantă pentru că vine să hrănească ceea ce uh, încercăm acum să construim, însă uh, fără prea mare succes din lipsa dovezilor. Din lipsa acestor dovezi, din lipsa unei clarități conceptuale în legătură cu ceea ce înseamnă uh, contrabanda, ceea ce înseamnă um, ajutoarele umanitare, avem nevoie de uh, orientări pentru toți actorii implicați în uh, în acest demers și am auzit că menționați faptul că criza umanitară încă se manifestă în uh, unele state membre. Există încă dovezi uh, ale unor uh, procese, acuzații care se desfășoară în unele state membre în baza unor uh, instrumente legislative care facilitează acuzarea acestor persoane în mod eronat. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că încercați să aruncați lumina asupra acestui subiect, să clarificăm lucrurile din punct de vedere conceptual. Ajutorul umanitar nu se rezumă la căutare și salvare pe mare. Dar aceste lucruri, pentru că sunt foarte impresionante, apar cel mai adesea în mass media deși um, se știe că presa ignoră uneori um, aspectele de natură legală implicate aici. Sigur că trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în zilele noastre. Mass media este încărcată de mărturii, dar noi trebuie să ne gândim și la legile pe care le putem folosi pentru a rezolva problema, pentru că împotriva acestor ONG-uri um, umanitare se folosesc tot felul de legi, precum uh, Um, legislația anticontrabandă. Deci lucrurile țin și de aspecte legislative foarte delicate. Da, mulțumesc uh, pentru cei care nu-și amintesc. Comisia noastră a demarat un studiu în 2016, după care am făcut o evaluare a directivei, dar n-am decis să o reformăm la momentul respectiv. Întrebarea este de ce? De ce să nu intrăm în detalii? De ce să nu ne asigurăm că există certitudine juridică? Asta este întrebarea cheie și întrebarea la care încă așteptăm răspunsul Comisiei. În acest context am cerut uh, Departamentului Politic C să actualizeze studiul și grație cercetătorilor noastre avem acum mai multă muniție să încurajăm Comisia să urmărească acest subiect și să reformeze directiva privind facilitarea. Acum uh, am să vă mulțumesc foarte mult și după cum am mai spus, cred că o serie dintre cei prezenți uh, uh, și eu personal mă simt răspunzătoare pentru cei pe care îi persecutăm în ziua de azi. Ce facem? Ne-am uh, transformat în mașini sau suntem încă ființe umane? I have to leave. I have a visitors group in 10 minutes. This... Doamna Avan, uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ați clarificat acest limbaj. În uh, engleză uh, eu nu am atât de um, caragios ca în uh, daneză sau suedeză. Cuvintele nu cuvintele nu sunt aceleași, însă Trebuie să ne amintim de valorile de bază. Sigur că întâi îți urmezi inima și pe urmă îți asum anumite uh, riscuri. Dar de ce, nu să, de ce să nu uh, cităm legea mărilor? Legea mărilor e clară și spune că orice navă de orice tip are datoria să ajute alte nave în dificultate. și mi am aminte că Danemarca a salvat uh, evreii care se refugiau către uh, Suedia. Uh, a fost foarte uh, scump. Evreii au plătit foarte mult pentru a închiria aceste nave, încercând să treacă în Suedia și când i-am uh, ajutat să intre în uh, țară, nu și-a pus nimeni problema că e vorba de contrabandă. Lipsa de solidaritate în Europa Nu în toată Europa, dar mă rog, măcar cel puțin la mine în țară. Oamenii nu vor să-și uh, ducă partea, să-și uh, își asume cota. Acest lucru nu va fi uitat. Este dezgustător ce se întâmplă acum. Ideea este că valorile europene nu trebuie să ne, adică nu ne permit să ne purtăm așa, orice s-ar întâmpla. Mulțumesc, Margaret, și mulțumesc uh, și departamentului C pentru acest uh, raport. Mulțumim foarte mult. Acum cred că putem închide acest punct uh, de pe ordinea de zi. Trecem la următorul, dar trebuie să îmi trag puțin uh, sufletul pentru că sunt încă șocată de cele aflate până acum. În Europa vedem că sunt foarte multe state membre într-o <laughs> într-o cursă um, fără sfârșit. Acum uh, Trecem mai departe. Petiția 1247 a doamnei Paula Schmidt-Poras, care îi urez bun venit la comisia noastră și care îi dau cuvântul pentru 5 uh, minute. Mulțumesc, uh, doamnă, și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint cazul meu uh, încă o dată, nu sunt uh, aici împreună cu cei trei pompieri de data trecută, au fost găsiți uh, nevinovați din uh, fericire, dar vreau să atrag atenția asupra altor două cazuri care se află în Grecia într-o închisoare de maximă securitate, acuzați de același lucru, de um, trafic de ființe umane. Um, unul dintre ei este ambasador al bunăvoinței al Națiunilor Unite, iar aceste uh, acuzații devin din ce în ce mai serioase. Problema devine foarte gravă și aș vrea, dacă se poate, să proiectăm și prezentarea mea. I hope these minutes don't count. <laughs> Since I only have four minutes left, I'm sorry. Mai am patru minute, îmi cer scuze că o să vorbesc foarte uh, repede. Now, are we, the committee, fit for purpose this afternoon? <laughs> Do you think you could start, probably? Puteți începe, poate... Da, dar cred că ar fi foarte util să vedeți exact despre ce vorbesc. Cât o să dureze? Ok. Sorry. <laughs> Meanwhile, could you give... Între timp, puteți să-mi spuneți încă o dată, Sara Martini este refugiat sirian, a devenit foarte celebră în urmă cu câțiva ani pentru că nota cu sora ei din Turcia către Grecia. De fapt, nu nota, era într-o bărcuță cu alți eh, refugiați sirieni. Barca s-a scufundat și nimeni nu știa să noate. Dar uh, cele două, Sara și sora ei, erau notătoare profesioniste, fuseseră la Olimpiadă, au notat 8 ore, dacă nu mă înșel, împingând uh, acea uh, bărcuță care se tot scufunda și a reușit să salveze astfel pe toată lumea. Una dintre ele, a, uh, Sara a devenit, deci, uh, Cred că v-am spus, ambele au fost uh, la Olimpiadă ca, ca notătoare, dar după această întâmplare s-au implicat foarte mult în cauzele umanitare și sunt acuzate acum de trafic de ființe umane, risc 50 uh, de ani de închisoare, iar uh, aceste acuzații devin tot mai grave pentru că finanțarea organizațiilor neguvernamentale este una Uh, furnizată de persoane fizice, de alți lucrători uh, umani, uh, umanitari și uh, lucrătorii uh, și cetățenii uh, europeni care au donat bani pe, din, din compasiune pentru această cauză, riscă și ei uh, pedepse penale, iar acuzațiile împotriva lor devin din ce în ce mai serioase. Sunt acum în uh, închisoare, și așteaptă procesul. Aș vrea Aș vrea să ne scrieți, să ne dați numele și în ce închisoare se află și unde sunt, ca să avem toate. Sean Binder este numele celui de-al doilea, dar nu sunt singurii. Aș vrea să știu unde sunt întemnițați. Spuneți-mi dacă putem acum să vedem prezentarea. Sunt doar 5 uh, sunt doar 5 imagini, dar cred că ar fi foarte utile pentru a ilustra prezentarea mea. There is obviously a technical problem. They... Evident că e o problemă tehnică, nu se poate. Deci, văd că vă exprimați foarte elocvent, așa că vă rog să continuați. Eu încă mai sper că se poate face ceva. Prezentarea nu să fie foarte complexă, dar ceea ce vreau să spun și dacă vreți vă pot trimite pe e-mail ca toată lumea să o vadă. Nu am nicio aici în fața mea, dar ideea este că după 2 ani încă se întâmplă lucruri după evaluarea comisiei suntem foarte dezamăgiți pentru că ceea ce spun dânsii Well, basically, thank you so much. Uh, great, the MEPs have it. These are the ones voting. Uh, basically, the main point here... Ideea principală este că toți factorii implicați în această chestiune, avocații care îi apără comunitatea, uh, organizațiile societății civile, chiar și Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană, toată lumea este de acord că este fundamental Uh, să modificăm articolul 1.2 din pachetul privind facilitarea, fiindcă este o încălcare a drepturilor fundamentale, a cartei drepturilor fundamentale. Iată că apare și prezentarea. Minunat! Aici este sora lui Sara care cere ca sora ei să fie În fine, iată recomandările Evaluarea cu privire la uh, revizuirea acestei dispoziții uh, uh, a ajuns la concluzia că nu există suficiente cazuri pentru a recurge la o revizuire și um, consider că ar trebui mai degrabă făcută distinția între asistență umanitară și uh, aspectele penale. Însă de la <clears throat> o astfel de distinție făcută la nivel european și până la punerea în aplicare în legislația națională este cale lungă. Deci nu nu se rezolvă nimic. Comisia recunoaște că există un risc, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, doamna Wickstrom, cu uh, actuala formă a directivei facilitare. Comisia spune că există riscuri de criminalizare a activităților de uh, asistență umanitară acesta ar, nu ar trebui să facă obiectul uh, cadrului legislativ care condamnă traficul de persoane. Am identificat noi peste 80 de cazuri de criminalizare a acestor fapte împotriva unor cetățeni europeni sau împotriva unor uh, solicitanți de protecție internațională. Sigur că e foarte frumos să organizăm uh, audieri, uh, seminarii, colocvii, să ne întâlnim cu factorii implicați, să facem recomandări, însă aceste recomandări nu se pot pune în aplicare, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal. Sistemul penal judecă doar pe baza dovezilor și a legilor în vigoare. Ce putem face? este răspunderea dumneavoastră. Articolul 214 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul trebuie să se asigure că activitățile de acordare a sprijinului umanitar sunt um, derulate în conformitate cu legislația internațională pe baza statului de drept, a principiilor justiției și solidarității. Vă cerem acum să schimbați un singur cuvânt la articolul 1.2 uh, unde să schimbăm un may cu shall. Un poate decide cu vor decide. Atât vă cerem și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și eu. Este într-adevăr o mică schimbare, dar este esențială. Marie de Burieuvre. De la Comisie are cuvântul doamna Marie de Burieuvre în legătură cu aceste propunere de modificare. Cu Shell, cu Shell și cu May. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și petiționarei. Mulțumesc pentru această prezentare. Mă bucur că clienții dumneavoastră au fost achitați. Îmi pare rău că au apărut noi cazuri și vreau să spun că nu am primit niciun răspuns la solicitările pe care le-am trimis. Dumneavoastră nu ne-ați trimis informațiile pe care le-am solicitat în legătură cu aceste cazuri, în legătură cu aceste condamnări. Ați menționat 80 de cazuri. Pentru noi este foarte important să putem să le examinăm în cazul în care ne-au scăpat aceste informații. Până acum n-am avut ocazia să procedăm niciun fel de analiză de acest gel, deci vă rog frumos să ne dați aceste informații care sunt absolut esențiale pentru noi. De când uh, ne-am întâlnit data trecută, poziția Comisiei nu s-a schimbat. Așadar, nu am să repet cele deja spuse, dar re pe totuși faptul că un european nu dorește să criminalizeze sau să incrimineze asistența umanitară în vreun fel sau altul. Menținem dialogul deschis cu toate părțile interesate, pentru că evaluarea refit a ajuns la concluzia că nu erau suficiente dovezi pentru a proceda la o adevărată revizuire legislativă era vorba de riscul de incriminare aparent și al unor urmăriri penale nepotrivite, dar care nu fac parte din uh, exercițiul de evaluare sau de revizuire legislativă. În orice caz, noi am consultat pe toți cei uh, implicați pentru a vedea ce se poate face, cum se poate merge mai departe la toate nivelurile. Ce am făcut practic? Ne-am întâlnit cu principalele ONG-uri în luna mai și cu Luseps care ne-au spus care sunt ultimele vești și au știri. S-a făcut o propunere principală și anume să se ofere tuturor acestor ONG-uri o platformă tuturor ONG-urilor interesate, așadar îi se oferă această invitație pe această platformă oferindu-li se, deci pe această platformă informatică, ocazia ca și statelor membre de a împărtăși informații și acele dovezi care în continuare lipsesc. Până acum încă nu am primit niciun răspuns pozitiv la inițiativa noastră, dar voi uh, retrimite invitațiile respective. De asemenea, Eurojust a avut o întâlnire specială cu procurorii implicați în cazurile de trafic de migranți în luna mai de anul acesta și în acest context, Eurojust se gândește chiar să creeze un task force cu procurorii respectivi dedicați acestui subiect. În sfârșit, vă atrag atenția asupra faptului că Agenția pentru Drepturile Fundamentale, FRA, notează că toate dovezile în aceste cazuri Uh, pot fi reunite. Este vorba de tot ce înseamnă uh, salvările pe mare. Da, și în ce privește Shell și May, nu ne-ați spus nimic? Da, am notat. Haideți să vedem ce spun colegii. Doamna Cabeson Ruiz, în primul rând. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero comenzar dando... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep mulțumindu-i petentei care ne-a adus încă o dată această petiție, care nu putem spune că din fericire, că putem spune că din, nu putem spune că doar din fericire cei cinci pompieri care au scos în evidență această problemă sunt uh, acasă, pentru că nu din fericire au ajuns ei acasă, ci pentru că s-a făcut dreptate. Cred că această petiție este cât se poate de oportună, deoarece există o nesiguranță juridică. Comisia vorbea din aori uh, că nu consideră că există o problemă de interpretare, însă dacă nu există o problemă de interpretare juridică, atunci poate că lipsesc mecanisme, pentru că, într-adevăr, în Uniunea Europeană nu putem permite să se incrimineze ajutorul umanitar de niciun fel. Dacă există îndoieli în ce privește această interpretare, uh, în uh, martie știm că s-au pus uh, în mișcare diferite mecanisme de sancționare care nu se impun tot timpul. Vreau să scot în evidență că există un lucru care nu rămâne cât se poate declar. clar. Deoarece această directivă fie nu generează siguranța juridică necesară, fie nu este interpretată așa cum trebuie de statele membre. Trebuie să luăm măsuri, e clar, și eu, ținând cont de gravitatea subiectului, un subiect uh, de care ne ocupăm, din păcate, zi de zi. Și cred că ar fi oportun, nu doar ca propria comisie să vină cu un aviz în acest sens referitor la propria interpretare juridică și la mecanismul care trebuie lansat când se încalcă această directivă. Pe de altă parte, cred că în cadrul Comisiei Libe a Parlamentului European se poate solicita un raport în acest sens referitor la cum să se modifice directiva și la interpretarea actuală și mecanismele care trebuie introduse pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a directivei în cazul în care acest lucru nu se poate întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Soledad, doamna Valina și Beatrice, ai cerut și de cuvântul? Da. Ander. Grazie, Cecilia. Eu... Mulțumesc! la subiectul anterior cu Ombudsmanul European, discutam de lipsa de credibilitate și de faptul că cetățenii sprijină tot mai puțin Uniunea Europeană. Aici avem uh, un alt motiv pentru acesta și, după părerea mea, unul din cele mai grave. Eu mă întrebam dacă nu ne transformăm uh, pur și simplu în roboți. Eu cred că ne transformăm într-o organizație aproape criminală, pentru că vorbim de a nu salva viețile oamenilor, de a-i lăsa să moară. Și asta poartă un nume. Nu putem să-l schimbăm, e numele care corespunde și anume e vorba de asasinarea acestor oameni. Nu putem uh, descrie altfel această realitate și totuși uh, noi decidem să incriminăm acei oameni care încă au o conștiință și decid să-i ajute pe semenii lor. Cred că Uniunea Europeană în acest fel încalcă în mod flagrant obiectivele sale internaționale. Nu știu dacă această directivă va anula legislația maritimă internațională, pentru că e clar că va apărea o contradicție. E o contradicție clară cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii după care ne surprinde faptul că fascismul e în ascendență și așa mai departe, dar totuși, haideți să vedem cu ce politici venim noi. Cred că printre obligațiile internaționale ale Uniunii Europene se numără respectul de drepturilor celorlalte persoane iar aceste persoane care vin în Uniunea Europeană nu pot fi niciodată considerate persoane ilegale. Cred că avem nevoie cât se poate de urgent de o modificare a acestei directive, așa numite, referitor la facilitare pentru a respecta standardele dreptului uh, umanitar, dreptului internațional a Convenției ONU, dreptul maritim, protocolul referitor la traficul și drepturile migranții, cât și declarația ONU privind activiștii pentru drepturile omului, inclusiv, după cum spuneam mai devreme, tratatele Uniunii Europene însăși, care au fost uitate într-un sertar. Fiecare zi fără inițiativă e o zi pierdută, e vorba de mii de vieți risipită. Organizații precum acest ONG care a înaintat petiția nu sunt protejate, având în vedere ambiguitatea directivei, având în vedere volumul necesar de asistență umanitară pe care nici măcar Uniunea Europeană nu e în stare să-l asigure. Suntem însă în stare să generăm conflicte, dar nu suntem în stare să acceptăm consecințele și să ajutăm acei oameni. Da, mereu aceeași scuză. Am fost în Libia să aducem democrația. Am luptat împotriva traficanților. Acum, însă, ce tip de stat e Libia? O altă întrebare. Cine însă a pus mâna pe petrolul și resursele din Libia? Pentru că de asta nu vorbim acum. Eu cred că e cât se poate declara că această petiție trebuie să rămână deschisă Comisia Europeană trebuie să răspundă în scris la noua informație care ni s-a prezentat și că PETI, această comisie, așadar trebuie să prezinte o întrebare cu răspuns oral în plen. E nevoie ca plenul Parlamentului European să se pronunțe pentru ca Comisia să lanseze un proces de, de modificare a acestei directive de îndată pentru că situația e inacceptabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Beatrice, te rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mă bucur nespus să văd pe Paula încă o dată alături aici, alături de noi, pentru că asta înseamnă că de ce discutasem data trecută s-a rezolvat, dar în același timp mă întristează să o văd pentru că asta înseamnă că a apărut un nou caz și mai grav, deși s-au făcut atât de multe și e într-adevăr rușinos pentru noi. După cum nu se poate altfel, sunt de acord că trebuie să punem capăt incriminării ajutorului umanitar și acelora care uh, oferă acest ajutor, nu sunt însă nici uh, nu sunt de acord cu criminalizarea și incriminarea Uniunii Europene. E clar că valul uriaș de refugiați din 2015 a scos în evidență deficitul uh, sistemului social din uh, Europa, lipsa de coordonare și nerespectarea dreptului internațional. Acest deficit nu se limitează doar la o problemă legală, ci se traduce în costuri umane. În uh, mijlocul acestei situații paralizante am văzut cum uh, societatea civilă a dat dovadă de civism, de angajament față de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cum uh, sunt solidaritatea, de pildă, așa cum spuneam săptămâna trecută, tocmai doamna Merkel. Mm, s-a inițiat operațiunea Triton, după operațiunea Mare Nostrum, care s-a terminat cum s-a terminat, după care operațiunea Sofia, nu s-a ajuns la un acord dacă se va prelungi cu resurse adecvate. Doamna Mogherini încearcă la ora actuală să deblocheze situația. 250.000 de vieți au fost salvate în Marea Mediterană în total, firește însă nu e de ajuns. Un lucru e cât se poate declara și vedem acolo pe diapozitiv. Dacă nu suntem în stare să schimbăm un cuvânt, ce vom reuși să schimbăm? e cât se poate de clar să schimbăm acel mei cu shall, să schimbăm uh, caracterul voluntar care e practic la cheremul intereselor electorale și să-l transformăm într-un angajament de a face parte dintr-un proiect comun. Eu sunt de acord cu această petiție și cred că trebuie să continuăm cu ea. Mulțumesc! Tell you that we are... Mulțumesc! Vreau să vă spun că suntem foarte, foarte în întârziere și trebuie să ne grăbim astăzi. Am început și foarte târziu. Nu știu dacă puteți să trageți niște concluzii într-un minut. Da, Paula, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru sprijinul acordat. Cred că modificarea aceasta ar avea un impact deosebit pentru că, bineînțeles, mai urmează și perioada, perioada de transpunere, care oricum este diferită de la un stat la altul, însă tot ar avea un cadru juridic așa cum trebuie în europeană. Nu este cazul astăzi. În articolul 214 TFUE se vorbește despre operațiunile de ajutor umanitar. Nu s-a dezvoltat nimic aici a existat această obsesie cu lupta împotriva traficului. Și așa și trebuie să se întâmple. Eu sunt avocat uh, la o graniță din sud și știu foarte bine ce înseamnă traficul, ce înseamnă traficanții, știu care e, uh, sunt problemele. Însă, operațiunile umanitare trebuie să se bucure de un cadru clar pentru a conferi o protecție celor care au nevoie de ea pentru solicitanții de protecție națională, eh, internațională sau nu, după caz, și migranții au și dreptul să vină, și apoi și pentru eh, lucrătorii umanitari, nu numai pentru cei care activează în ONG-urile umanitare, ci și pentru toți cetățenii europeni care pur și simplu dau dovadă de solidaritate, de umanitate și ajută pe acești oameni uh, care sunt într-o situație foarte proastă pentru că nu au uh, documente de identitate, nu pot să lucreze, nu pot să se cazeze și pe baza valorilor europene pe care se presupune că le împărtășim aici în Uniunea Europeană, dorim să-i ajutăm pe acești oameni și există foarte multe cazuri, nu numai deci de uh, ONG-uri europene, ci și de cetățeni, persoane private care Uh, sunt uh, confruntate cu niște acuziții, acuzații cât se poate de grave. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, bineînțeles că menținem această petiție deschisă. Cred că trebuie să trimitem o scrisoare guvernului italian pentru că pe lângă ce s-a spus în prezentare, am văzut ce a apărut ieri în presa de ieri. Este absolut șocant. Vom trimite o scrisoare guvernului italian, dar și autorităților uh, elene în ceea ce privește Sean Binder și Sara Maldini, ca să vedem unde sunt, în ce condiții sunt deținuți și ce se întâmplă din punct de vedere juridic cu ei. Dar, bineînțeles, cel mai important este să scriem comisiei și personal comisarului Avramopoulos, care va primi o scrisoare cât se poate de directă pe acest subiect. Și vom cere, bineînțeles, să, să se dea urmare acestor uh, lucruri și solicităm statelor membre să respecte toate excepțiile din directivă privind ajutorul umanitar și Uh, cum uh, solicitați uh, o modificare la directivă, ea este una minoră, ea trebuie să aibă loc. Dar ce pot să spun? Cred că este vorba de una dintre cele mai importante petiții aceasta de față. Din, de anul acesta, sau poate chiar din anul acest mandat, vă mulțumesc încă o dată că subliniați importanța ei și Comisia Vă rog să preluați acest mesaj și să-l duceți mai departe. Și mulțumim pentru că sunteți umani și umanitari și pentru că ați călătorit de atât de departe din nou până aici pentru a uh, ne spune încă o dată această poveste tragică. Acum trecem la următorul subiect, petiția 420 în ceea ce privește acordul UE-Turcia. Nu, nu este un acord, ci este o declarație. Are caritatea juridică a unui comunicat de presă. Petiționarul nu este aici, însă comisia este aici, e vorba de domnul Ryan și îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum a spus în observațiile sale inițiale Comisia, dar și în observațiile modificate din mai, pentru că mi s-a cerut să prezentăm niște observații actualizate. Acordul uh, acesta între UE și Turcia a fost încheiat în martie 2016. El se conformează pe deplin dreptului european și internațional. Care este miza? E vorba de întoarcerea migraților care au intrat ilegal, dar și a aplicanților care au fost respinși sau au fost declarați inadmisibili pe baza conceptului de tară, țară terță sigură. Și cred că asta este ceea ce critică cel mai mult uh, observatorii acestui fenomen și inclusiv uh, petiționarea. Din perspectiva Comisiei vrem să subliniem un lucru, și anume că cât de sigură este o țară ca Turcia trebuie să fie judecat uh, în general, dar și în particular. Asta uh, trebuie să se întâmple. Asta cere și Comisia ca să considere că Turcia este o țară sigură în general, dar și sigură pentru persoana respectivă. Se spune că folosirea acestui concept de țară terță singură trebuie să se potrivească cu legislația europeană și cu cea în materie de solicitare de azil. Comisia a declarat deja că Turcia este o țară sigură când vine vorba de întoarcerea sirienilor și nesirienilor, a căror uh, cerere a fost respinsă. Asta s-a făcut pe baza unei uh, evaluări emanunțite a cadrului legislativ din Turcia, dar și a modului în care această țară îi tratează efectiv pe migranți, plus pe baza asigurărilor pe care ni le-au dat autoritățile turce când vine vorba de persoanele returnate în cadrul acestui acord. Așa cum am spus și în alte dăți, oricum se face o evaluare de la caz la caz a caracterului sigur uh, al Turciei din perspectiva unui solicitant sau altul. Autoritățile din Grecia au făcut efectiv în acești doi ani uh, astfel de evaluări uh, amănunțite și individualizate situației în anumite situații. S-a considerat că Turcia nu este o țară sigură pentru solicitanți, dar în marea majoritate a uh, cazurilor, când uh, așa s-a întâmplat, nici nu se pune problema să fie cumva, însă într-un, într-o cauză recentă, într-o hotărâre din luna septembrie anul trecut, Consiliul de Stat din din uh, Grecia, cea mai înaltă instanță din Grecia, a hotărât că în contextul respectiv Turcia poate fi considerată o țară sigură. Deci, încă o dată, era vorba de examinare particulară a unui caz. Acum câte ceva în legătură cu Turcia. De fapt, observații mai generale în legătură cu această țară. Este bine cunoscut faptul că când vine vorba de situația drepturilor omului, această țară este criticată de Uniunea Europeană, inclusiv în contextul extinderii. Însă, trebuie să ne pune întrebarea în legătură cu modul în care sunt tratate persoanele în contextul termenilor din acord. Deci, e vorba de cei între Turcia și Grecia care traversează Mediterana. Trebuie spus de asemenea că Turcia găzduiește cei mai mulți refugiați din lume, iar condițiile de care se bucură acești refugiați sunt destul de bune dacă este să ne gândim la tratamentul pe care, uh, l-au, uh, de care beneficiază ei în general, accesul la educație la un loc de muncă, la un sprijin uh, socioeconomic și, bineînțeles, aici Uniunea Europeană a fost, a acordat și acordă în continuare foarte mulți bani Turciei pentru asta în cadrul facilității europene specifice și odată ce se va termina acest program în 2025, se vor fi cheltuit uh, miliarde de euro în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Țară terță sigură. Da, știm că este o țară mai sigură decât o, o țară de origine, țară terță, pentru că Știm foarte bine care sunt statisticile când vine vorba de acordarea de protecție internațională. Știm că avem multe solicitări și din partea cetățenilor turci, dar asta este altă poveste. Aveți cuvântul, dacă doriți să luați cuvântul, domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, trebuie spus că nu e vorba aici de un tratat internațional între Uniunea Europeană și Turcia, ci de o declarație comună, pur și simplu. Deci nu are valoarea unui tratat din dreptul internațional, ci este o declarație, o simplă declarație. În acest sens, trebuie să ne călăuzim după uh, cele spuse de Curtea de Justiție. S-au exprimat deja niște hotărâri în acest sens. Apoi, um, știm foarte bine că mii de refugiați au ajuns în uh, Grecia, proveniți din Turcia, însă știm foarte bine că Turcia este o țară profund antidemocratică. Acolo oamenii nu se bucură de drepturi nu există libertate de circulație și așa mai departe. Și atunci mă întreb acești mii de refugiați, cum ajung ei în insulele din Maria, Marea Egee? Și cred că există o complicitate între regimul turc și, eh, și traficanții de ființe umane care fac eh, mulți dintre ei când se întorc în Turcia ajung direct în închisori Mă întorc, mă, mă întorc la acești refugiați care ajung în insulele din Marea Ege, chiar și când ajung uh, pe continent, uh, drumul lor este destul de interesant. Există și un drum prin Bulgaria, dar și unul direct pe granița terestră, direct deci din Turcia până în Grecia. Aceste pasaje există, aceste treceri există și atunci Comisia trebuie să înțeleagă cum stă situația pe teren, pentru că se dau miliarde și miliarde pentru acești uh, migranți care continuă să sosească. Uh, este un business foarte, foarte fructuos. Oamenii aceștia continuă să plătească bani mulți pentru a ajunge în Grecia. Deci este o adevărată exploatare. Nu știu, în Turcia nimeni nu poate să circule liber, dar cum se întâmplă că acești oameni sunt lăsați să ajungă, să treacă granița terestră și să ajungă direct în Grecia? Îmi pun întrebarea. Există un acord cu autoritățile din Turcia și Grecia care vorbește și despre trecerea uh, la frontiera terestră aceste persoane care ajung în Grecia, ei nu doresc să rămână acolo. Obiectivul lor este de a merge mai departe în Europa. Deci în europene îi revin această răspundere de a face ceva. Și apoi, există un program de relocare și împărțirea aceea pe rate, 30% spre Germania, alte procentaje în Italia, sunt și țări, care, cum ar fi Polonia și Ungaria, care n-au acceptat aceste relocări deloc. Grecia nu poate să mai suporte toată această povară. E nevoie de măsuri concrete. În primul rând, sancțiuni împotriva Turciei pentru că nu respectă termenii acordului și apoi respectarea granițelor și frontierelor și Frontex ce spune? Păi pe mare nu putem să controlăm. Păi să controleze pe, pe granița terestră și apoi programul de relocare, de reîmpărțire a refugiaților către alte țări, în mod echitabil. Trebuie ca lucrurile să se petreacă mai uh, clar uh, și mai concret și când vine vorba de acordarea statutului de azilant în Turcia dar nu trebuie să stăm uh, trei ani să așteptăm o astfel de decizie trebuie să se respecte drepturile persoanei care solicită azil, bineînțeles. Trei ani de așteptare și nu numai, pentru că odată ce s-a încheiat acest proces, aceste persoane s-ar putea să uh, mai trească să mai suporte și alte consecințe. I would like to... Mulțumesc foarte mult, o discuție foarte interesantă, dar uh, nu v-ați referit la această petiție. Vreau să revenim la uh, această petiție, dacă se poate. Domnule Zarianopoulos, vă rog să fiți foarte succint, pentru că avem o întârziere de peste jumătate de oră. Mulțumesc, doamna președinte. Spuneați că e vorba de o declarație între Uniunea Europeană și Turcia. Firește, la nivel juridic, Așa merge acest acord. E un acord și cu guvernul elen, e un acord total. Și acum vorbim de situație inacceptabilă. Mii de persoane vin, ajung pe insulele elene din Turcia și toată lumea știe. Și acum ajung tot mai mulți, toată lumea e la curând cu această situație. Însă nu o putem dezbate pentru că de fapt, întrebarea e dacă Turcia e o țară sigură sau nu. Da, spune Uniunea Europeană, uh, putem să vedem dacă putem alege astăzi, da, mâine, ba, pentru migranți, da, pentru noi, nu. Atunci ce se întâmplă cu asistența furnizată? În Grecia, în primele insule, ajung uh, în condiții inacceptabile, stau acolo și închei cu acest subiect. Se face o diferențiere între protecția juridică. De multe ori situația e complicată, dar e vorba de situații deosebit de periculoase. Fug uh, de război. De ce condiții au nevoie pentru a reveni în țările lor? Pentru că după război trebuie să se reconstruiască țara. Dacă vin din Africa, de pildă, unde nu pot să se întoarcă, asta e realitatea migrații vin în continuare în Grecia din alte țări și acum trebuie să abordăm miezul problemei. În primul rând, care sunt motivele reale um, pentru migranții care fug din calea războiilor și vin în Uniunea Europeană. În al doilea rând, acești refugiați um, ilegali care vin din Turcia. Turcia trebuie să respecte pactul pe care l-am semnat. După cum vă spuneam, cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestei petiții. Nimeni nu mi-a indicat nicio direcție. Cred că știm cu toții despre ce e vorba. Cred că ne-am cam epuizat uh, marja de manevră. am uh, ascultat întrebări interesante la adresa comisiei, noi am făcut tot ce ne-a stat în putință și cred că a venit vremea să închidem această petiție, pentru că nu prea mai avem ce să mai analizăm. Avem directiva pentru privind facilitarea, unde trebuie să muncim din răsputeri pentru a obține clarificări, însă aici nu văd nicio justificare pentru a menține petiția deschisă. Cred că trebuie să-l informăm pe petiționar că așa se va întâmpla. Da, în regulă, mulțumesc. Da, pentru ipotezele dumneavoastră, având în vedere consecințele politice, eu sincer nu cred că putem încheia cu acest subiect pentru că e un subiect politic foarte important care trebuie să rămână deschis. Am făcut tot ce am putut. Există multe alte petiții referitor la acest subiect și directiva e mult mai importantă. Aici trebuie să-i spună petentului că am epuizat toate posibilitățile și văd că colegii sunt de acord. Putem închide, încheia, ce scuze, închide această petiție. Domnul Marias. Eu aș vrea să ascult propunerea dumneavoastră. Însă propunerea noastră e următoarea. În primul rând, e nevoie ca această comisie să meargă, ca această petiție să meargă la AFET, pentru că e o petiție foarte importantă. În al doilea rând, trebuie să-i cerem comisiei să examineze în mod responsabil referitor la cum poate impune sancțiuni Turciei în al treilea rând, această petiție trebuie să rămână deschisă din următor motiv. Pentru că toate celelalte petiții de care ne ocupăm se referă la problemele migranților din Grecia. Dacă circumstanțele se păstrează, practic vom avea aceeași petiție, deci discutăm despre același subiect. Dați-mi voie să vă spun că Comisia FED nu are nimic de face legat de acordul dintre șefii de stat și de guvern și Erdogan. Această instituție a fost lăsată pe din afară atunci când au încheiat ceea ce au numit ei la început un acord cu Turcia, până când serviciul juridic al Consiliului a spus că nu puteți să-i spuneți un acord pentru că nu e un acord. Pentru că atunci ați putea fi atacați în instanță pentru că ați uh, lăsat Parlamentul deoparte când a venit vorba, pentru că aici există codecizie în migrație. Iată de ce eu dat alt nume. Acum e declarația UE-Turcia și în declarația UE-Turcia această instituție nu a avut niciun cuvânt de spus. Domnul Marias, acum a venit clipa pentru noi să intervenim și să schimbăm situația. Doamna președinte, nu fiți naiv, știm cum stau lucrurile și știm că cel mai bine am procedat dacă am închide această petiție. Știu că beneficiez de sprijinul colegilor când spun asta. Trecem. Domnul Marias, dar haideți să clarificăm că poziția noastră e diferită de a dumneavoastră, da. ECR adesea are o poziție diferită și astăzi. Trecem la următoarea petiție cu numărul 75 în numele Federației Internaționale a sindicatelor referitor la situația refugiaților din Foggia, Italia și, și petiția 374 referitor din partea colegului nostru Zarianopoulos. Da, am sărit peste o petiție, vai! Îmi pare rău, ce greșeală, trecem la punctul 20, nu la 21. Da, suntem mult, mult în urmă față de programul inițial. Petiția 620 și 225 Petentul este în sală, este domnul Farmatis, Farmachis, îmi cer scuze, vă dau cuvânt, cuvântul cu mare plăcere, timp de 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström, pentru faptul că ați acceptat să discutăm de petiția noastră. E adevărat că înțelegem că Olaf, la ora actuală, anchetează în Grecia pe baza descoperirilor pe care le-am comunicat în petiția noastră. Dacă îmi permiteți, eu am lucrat uh, deja de 21 de ani în societatea civilă elenă și cred că prin aceste documente pe care le-am prezentat până acum și astăzi am demonstrat eșecul statului elen de a respecta obligațiile sale naționale și internaționale când vine vorba de asigurarea unor, stat, unor standarde decente. Am să vă arăt doar o fotografie. Este un subiect arhi cunoscut și cred că zi de zi apar uh, în știri reportaje referitor la această situație. E vorba de situația, de pildă, din insulele Elene, pe cum din uh, Lesbos sau Samos. Guvernul elen și-a asumat angajamentul de a oferi standarde decente de trai pentru cei care caută protecție internațională și a nu a, a pus în aplicare suma de 1,6 miliarde de euro, după cum cred că am prezentat deja în raportul nostru, în timp ce majoritatea acestei finanțări a fost absorbită, am asistat la un abuz considerabil al politicilor de achiziții publice. Astăzi uh, prezentăm uh, o anchetă mai recentă referitor uh, la aprovizionarea alimentară, catering, cred că aici putem uh, dovedi foarte clar lipsa de transparență și bunăvoință. E vorba de catering, transport și construcția de locuințe din uh, materiale prefabricate. Prin uh, petiția noastră propunem de asemenea să dovedim că statul elen a eșuat să aplice normele de achiziții publice conform uh, directivelor UE, care se aplică și în legislația elenă. Ce propunem? Propunem ca această petiție să rămână deschisă pentru investigații ulterioare. Propunem ca această Comisie și Parlamentul European să alcătuiască o delegație care să meargă în Grecia și să cerceteze acest subiect așteptând, bineînțeles, finalizarea cu succes a anchetei OLAF. Sperăm că aceasta să fie anticipată și să fie publicată cât de curând. După cum bine știți, poate de la alți colegi, numărul total la ora actuală de solicitanți de azil în Grecia este un pic sub 65.000. E vorba de un număr semnificativ, dar nu are nimic de a face cu uh, aceste 1,6 miliarde de euro care au fost alocate de către comisie din diferitele scheme de finanțare. De asemenea, vreau să îi mulțumesc colegii mele de la Human Rights 360, Eleni Taco, Maria Parașchevulu. Acum am să dau cuvântul colegii mele, Natasa, pentru declarația, pentru intervenția finală. Mulțumesc! Aș vrea să revin la ce facem, de fapt, noi aici. Un solicitant de azil, când ajunge în Grecia, experiența lor e marcată de lipsă de um, spațiu de locuit împreună cu condiții deplorabile și nesigure, situație din Grecia de ani buni deja, generând pierderea de vieți omenești. Agenția ONU pentru refugiați a criticat această situație, s-au identificat probleme majore și absența prezenței guvernului aici. Și asta în ciuda faptului, după cum a remarcat și colegul meu, că Uniunea Europeană a alocat peste un miliard de euro Greciei pentru a ajuta statul să își aducă sistemul de azil la zi pentru a respecta obligațiile sale în domeniul drepturilor omului finanțarea acordată de Uniunea Europeană trebuie să fie monitorizată pentru a se asigura că această finanțare este folosită după conform planurilor și pentru ca refugiații să beneficieze de condiții și să-și vadă drepturile respectate, drepturi care de astfel sunt consfințite de tratatele UE. Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt aplicate, mai ales atunci când viața oamenilor este în pericol. Condițiile din Grecia au fost uh, timp îndelungat, mult sub standarde. Cu această ocazie, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați dorește să um, reamintește Uniunii Europene să nu uh, rămână blocată în inacțiune, reamintindu-i de articolul 1 și anume că toți indivizii sunt egali în ce privește drepturile lor. Noi uh, rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și colaborări. Mulțumesc, dau de îndată cuvântul doamnei uh, Torlonusi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Conform uh, observațiilor prezentate de comisie către comisia dumneavoastră și uh, pe ba- în baza acelora ascultate de la petenți, aș vrea să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și aș vrea acum să vă spun că în continuare Comisia urmărește aproape situația din Grecia și se știe că din 2015, când criza migratorie a atins, a început, încă de atunci Comisia a sprijinit Grecia financiar uh, și logistic, așa cum uh, s-a declarat. Conform uh, comentariului trimis inițial, e clar că serviciile Comisiei, DG Home, DG Eco, SRSS și agențiile UE, EASO, de pildă, Frontex, Europol, toate au sprijinit continuu Grecia la nivel operațional pentru a ajuta autoritățile elene să facă față acestei crize. A trecut timpul, fluxul migratoriu nu mai este atât de crescut ca odinioară, acum însă situația trebuie urmărită în continuare și sprijinul din partea Comisiei și al Uniunii trebuie să continue. Iată de ce echipele detașate, mai ales de Digi Home, dar și Digi Eco, sunt pe teren. Experți, personal interimar au fost detașați de agențiile UE, trimiși pe teren pentru a ajuta autoritățile elene pentru a spori capacitatea operațională. Pe de altă parte, însă și să le ajute pentru a introduce politici adecvate în ce privește azilul și recepția, mai ales pentru că și asta face obiectul uh, petiției în discuție. S-au făcut multe, capacitatea de recepție a fost uh, îmbunătățită, mai ales pe continent, prin uh, instrumentul de sprijin urgent s-a acordat sprijin uh, pentru construirea de locuințe Comisariatului Înalt pentru Refugiații ONU și altor parteneri. 27.000 de locuri sunt disponibile în uh, inițiativa pentru apartamente. S-a demarat și o inițiativă pentru autovehicule pentru a le conferi alocații, pentru a acorda alocația permisă de lege pentru solicitanții de azil. Există un efort pentru a îmbunătăți uh, standardele de protecție, mai ales pentru acele persoane care fac parte din grupul vulnerabil și pentru minorii neînsoțiți. Trebuie să vă mărturisesc că Comisia a alertat autoritățile permanent, autoritățile elene, prin vizite la nivel înalt, prin întâlniri uh, tehnice, prin vizite permanente în Grecia, nu doar sprijinul pe teren, i-a tras atenția referitor la problemele care există în continuare și care trebuie să fie abordate imediat. Un punct suplimentar din uh, conținutul uh, comunicării noastre se referă și la faptul că planificarea financiară, pentru că vorbeam de planificarea financiară pentru 2017, aceasta a continuat pentru 2018 și va fi continuat și pentru 2019 pentru a continua colaborarea cu autoritățile elene pentru a actualiza și pentru ca politica lor să fie sustenabilă și adecvată. Figures, factual figures. Asta pe baza unor cifre statistice, pe baza realității, pe baza unei evaluări a serviciilor necesare. Monitorizăm uh, de aproape situația pentru că e rolul Comisiei de a se asigura că există condiții adecvate de recepție pentru cei care au dreptul la ele. Mulțumim! Dau acum <clears throat> cuvântul colegilor mei un minut fiecare și o să vă cronometrez, fiindcă suntem mult peste programul stabilit. Συγγνώμη γι' αυτό, θα πρέπει να πάω στην ΑΦΕΤ. Εδώ βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε σοβαρέ καταγγελίε. Μουλτσουμέτσκα. Για vorba aici de niște denunțuri făcute de petiționarii aceștia cât se poate de grave și care se referă la țara noastră. E vorba de proasta administrare a fondurilor, cum este fondul AMEF, fondul de sprijin pentru situații de urgență. Ce se întâmplă practic? Țara este în uh, falimentară când vine vorba de respectarea obligațiilor pe care le are în ce privește acordarea de condiții demne de trai uh, refugiaților în Grecia, așadar. Și mai este un aspect, uh, având în vedere dimensiunile crizei și posibilitățile proprii Greciei, această țară a trebuit să își asume o sarcină cât se poate de grea. Dar nu despre asta este vorba. E vorba de vieți uma, uh, omenești. E vorba de oameni care au traversat uh, pe mare, au ajuns în țara noastră în sfârșit și pe baza niște, unor acorduri Grecia trebuie să ajute acești oameni și Grecia nu o face, pur și simplu. Așadar, obligația noastră este de a menține deschisă această petiție, iar Greciei trebuie să îi se transmită acest mesaj, cum că dorim uh, cât mai multe informații legate de gestionarea fondurilor respective, dar nu numai. Alte lucruri care dovedesc, uh, deci, administrarea sau proastă administrarea după caz a fondurilor de către guvern, dar nu numai și pentru anumite ONG-uri care acționează în zonă trebuie făcute niște controle și inspecții, cât se poate de aprofundate. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Marias. Mulțumesc. Da, vreau să mulțumesc petiționarilor. În momentul în care, practic, ce, ce ne spun ei, eu denunț în plenarele Parlamentului din 2017 încoace foarte multe fonduri uh, sunt scăpate total de sub control din acești 1,6 miliarde acordați. Milioane sunt date anumitor uh, ONG-uri. Și din câte spune Kisilianidis, uh, o serie de bani au fost deja deblocați. Se fac niște denunțuri aici și trebuie să fim atenți la modul în care funcționează anumite dintre aceste organizații, uh, aceste organizații, un fel de stat în stat în anumite cazuri. Uh, unii spuneau că nu trebuie să se mai treacă prin intermedierea ONG-urilor, ci direct uh, să se dea banii aceștia autorităților locale, regionale, care știu mai bine ce să fac Uh, ce să facă cu acești uh, bani. Bineînțeles că ei trebuie să gestioneze așa cum trebuie. În orice caz, Olaful trebuie să exercite un control inclusiv asupra autorităților și administrațiilor din Grecia. Sunt adevărate scandaluri acestea pe care eu le-am denunțat de atâtea și atâtea ori în plenară. Despre ce este vorba? Să zicem că se construiește ceva la Corint, apoi la Pireu, apoi în alte zone unde sunt refugiați, eh, dar eh, în tot acest lanț eh, comisia închide, închide ochii. Și tot comisia ne întreabă pe noi în Grecia ce facem și că ne trimite ful pe cap, dar ei știau foarte bine despre ce este vorba. Doamna președinte, întrerupe. It is concerning the provision of EU-funded food for refugees in Greece. It's happening at... Da, problema este foarte serioasă. Doamna Cuneva. Da, Grecia a devenit o, o primă țară de primire a acestor uh, refugiați. 60.000, 65.000 de refugiați actualmente uh, Uh, a trebuit să-i hrănească, să le dea un acoperiș deasupra patului, uh, <laughs> asupra capului. Eforturi enorme care au, au trebuit să fie făcute. Iar uh, bineînțeles că toate cheltuielile care au fost făcute trebuie să fie și publicate, să existe o transparență aici. Și de fapt s-a cerut deja Parlamentului de către guvernul elen ca și uh, ONG-urilor să li se ceară socoteală, să li se ceară să, să se vadă conturile și cheltuierile lor. Ei refuză însă în mod sistematic. Nu este acceptabil așa ceva, însă cifrele sunt grăitoare sau mai bine zis, uneori uh, sunt cifre care poate că ne induc în eroare. Bun, uh, da, există această anchetă a OLAF în Grecia și până acum nu s-a dovedit nimic concret cu aceste fonduri. Mulțumesc, domnul Sarianopoulos. Un minut aveți, vă rog. Domnă președinte, când ai faliment înseamnă că ai greșit, dar aici nu e vorba de așa ceva, e vorba de o problemă politică. Uh, trebuie să se facă anchete care să dovedească dacă au fost niște abuzuri și greșeli din partea statului, din partea ONG-urilor și mai departe. Situația este inacceptabilă. De ce? Pentru că când vine vorba de aceste chestiune de gestiunea migrației, apar și interese economice. Pentru că e vorba aici de profituri tot uh, mai mari, în sensul că tot mai multe fonduri europene uh, merg către anumite ONG-uri care practic uh, au devenit extrem de bogate peste noapte. Deci nu e vorba numai de control aici. E vorba de a interzice acestor ONG-uri să gestioneze migranții. N-au ce să facă acolo. Aceste ONG-uri statului îi revine uh, așa ceva. Autoritățile din țară trebuie să uh, preia din nou controlul. Iată ce înseamnă petiția noastră. Vă mulțumesc! We have actually asked Libe for an opinion. They... Am cerut uh, o opinie de la Libe și am primit-o. Se pare că aici scrie că nu prea sunt informații cu privire la felul în care s-au cheltuit uh, banii și contribuția autorităților elene este foarte scăzută pentru un moment. Păstrăm deci deschisă petiția, așteptăm rezultatul anchetei OLAF și vom scrie autorităților grecești exprimându-ne, exprimându-ne îngrijorarea foarte mare cu privire la condițiile în care trăiesc uh, acești oameni și la felul în care sunt cheltuiți banii. Bun. Domnul Zarianopoulos este în sfârșit uh, rândul dumneavoastră. E... Suntem cu o oră în urmă. Îmi pare foarte rău. E vorba de petiția 325-324 nu, 374 și uh, petiția 75 Ambii sunt uh, petiționari și domnul Sarianopoulos și uh, domnul Mavricos. Deci vă rog să lucrați împreună și să fiți conciși. În februarie... Foarte bine. Uh, deci pe 9 februarie anul acesta, împreună cu Confederația Lucrătorilor. M-am deplasat la Foggia, într-un, într-o tabără de unde sunt găzduiți foarte mulți lucrători agricoli din Europa. De fapt, una dintre cele mai mari de acest gen eh, din Europa. Nu e o problemă recentă. De 20 de ani se adună oameni acolo uh, lucrători uh, agricoli, sezoniști, uh, bărbați, femei, copii, care vedeți în ce condiții groaznice trăiesc. Uh, e o barbarie. În centrul Europei, într-una dintre regiunile cele mai bogate din Italia, nu au casă, nu au apă potabilă, nu au electricitate, nu au instalații sanitare, sunt amenințați în permanență cu tăierea acestor servicii chiar atunci când le, le au la dispoziție și trăiesc din munca pământului. Situația este inacceptabilă. Atâția și atâția copii, atâția și atâtea femei. Bineînțeles că nu lucrează cu contract, lucrează pe bani foarte puțini. E o bătaie de joc, sunt, men, sunt amenințați în permanență, amenințați cu expulzarea și sunt unii care lucrează și fără plată, pur și simplu. Despre ce vorbim? Vorbim despre o zonă de producție agricolă într-o țară cum este Italia. În programul 2014-2020, producția agricolă și agricultura sunt finanțate de Uniunea Europeană cu peste un miliard. Unde merg acești bani? Unde merg aceste ajutoare? Aici oare este pur și simplu groaznic. Uitați ce condiții, condiții care se regăsesc și în alte țări, cum e Grecia și în altă parte. Comisia deja a luat cunoștință de e, aceste probleme, faimoasele culturi de căpșuni din Spania și așa mai departe. Ei bine, în Italia, acești lucrători, unii dintre ei au fost uh, uciși uh, de o serie de criminali uh, necunoscuți de altfel de serviciile poliției. 20 de victime anul acesta, bineînțeles că dorim ca petiția să rămână deschisă și în al doilea rând să continue această anchetare a situației. Trebuie trimisă o scrisoare guvernului italian pentru a-i se cere uh, să dea explicații, să-și asume răspunderea, să se ia măsuri imediat pentru că aceste persoane să fie protejate, să li se acorde asistență medicală, dar și contracte de muncă în regulă și să li se dea și dreptul de ședere legală în această țară, în Italia, unde ei și lucrează. Dragi colegi, de ce vorbim despre asta aici? pentru că, bineînțeles, suntem într-o situație de criză și am aici un reprezentant al lucrătorilor chiar lângă mine. And we look forward to listen to your case. Domnul Condă, aveți 3 minute. Da, mulțumesc, doamna președintă. Eu sunt uh, astăzi aici pentru a uh, fi vocea unor oameni invizibili, oameni care există, dar nu au voce, nu sunt auziți. E vorba de drepturile sindicale ale lucrătorilor agricoli. Agricultura mondială este înfloritoare, chiar și în Italia uh, și să nu uităm, Italia este al e al doilea producător uh, mondial uh, de porumb, mere, măsline și așa mai departe, o, cu o cifră de afaceri de 3,2 miliarde. sută din uh, veniturile totale din agricultură. Conform uh, datelor Curții de Conturi italiene, în perioada 2014-2020, efectul politicii agricole comune uh, fondurile totale primite prin uh, politica agricolă comună europeană ajung la sume uriașe, însă persoanele care lucrează efectiv nu profită de acești bani absolut deloc. Lucrările agricole în Italia acoperă întregul teritoriu, din nord în sud, din est în vest. Relațiile de muncă sunt uh, reglementate prin contractul la nivel național și e nevoie de un contract oficial de muncă pentru a avea uh, toate beneficiile unui uh, lucrător, precum uh, asigurare medicală, asigurare de șomaj, uh, indemnizație de transport și așa mai departe. Dar între 400 și 430 de mii de lucrători agricoli uh, lucrează în condiții de uh, vulnerabilitate socială, fără contracte oficiale și asta asta uh, reprezintă Eux, beaucoup sont de travailleurs étrangers Dintre aceștia, emigranții sunt uh, considerați o resursă fundamentală pentru fermieri, dar aceștia lucrează mai puțin de 50 de zile pe an, trăiesc în tabere improvizate, fără apă, fără electricitate. Și iată, în Uniunea Europeană încă mai sunt oameni care trăiesc în asemenea condiții și în uh, condițiile astea nici nu ne mirăm că acești oameni nu mai sunt considerați ființe umane. Uniunea Europeană ar putea măcar să reacționeze prin intermediul politicii agricole comune, pentru că dacă finanțează aceste întreprinderi agricole, trebuie să știe că ele nu țin cont de drepturile lucrătorilor, nu fac nimic pentru ei. Nu putem renunța la hrană, nu putem renunța la agricultură, dar nici nu putem să facem din agricultură un domeniu care reduce oamenii la stadiu de animale. Trebuie să punem persoana în centrul lor deciziilor și trebuie să combatem inegalitățile. Hrana nu poate să discrimineze, trebuie să fie aceeași pentru toată lumea. Much. You have made your case very clear and... Mulțumesc, e foarte clar, văd că sunteți foarte pasionat și aveți foarte mult sprijin aici în sală. Abu to take the floor on behalf of the European Commission. Îi dau cuvântul acum domnului Emanuel Cabo din partea Comisiei. Mulțumesc. Comisia este conștientă de situația dramatică din Rignano și din uh, Regina Fulia, Italia, mai ales în ceea ce îi privește pe lucrătorii din agricultură, cu exploatarea a sute de lucrători străini aici. Lupta împotriva uh, angajărilor ilegale inclusiv a lucrătorilor străini, este un obiectiv politic și o prioritate pentru Comisie. În această situație specifică, uh, ne referim atât la lucrători care sunt într-o situație legală în Uniunea Europeană, cât și pentru cei care sunt ilegali aici. Migrația Uh, directiva privind migrația legală este pe deplin aplicabilă. Acești lucrători trebuie tratați uh, similar cu cei uh, autohtoni în ceea ce privește condițiile de lucru, condițiile de cazare. Nu trebuie să fie nicio diferență. Ar trebui ca aceștia să aibă posibilitatea prin intermediul unor mecanisme existente la nivel central să uh, sesizeze autoritățile dacă directiva nu este aplicată corespunzător. Pentru muncitorii care se află ilegal în Uniunea Europeană, statele membre au datoria de a regulariza situația acestora, de a le acorda, fie de a le acorda drepturi, fie de a-i returna în țara de origine. În ciuda acestui lucru, sunt foarte mulți lucrători în uh, situația de emigranți ilegali și în aceste condiții trebuie sancționați angajatorii, sunt prevăzute pedepse pentru condiții improprii de muncă pentru uh, cei care exploatează lucrătorii străini. Deci legislația europeană se referă atât la lucrătorii în situație de legalitate cât și la cei ilegali. Comisia sprijină autoritățile locale din Italia pentru a lupta cu aceste fenomene. Fondul pentru integrare AMIF poate fi și este folosit în Italia, va fi folosit în continuare alături de fondurile de dezvoltare regională, fondul de coeziune, fondurile de dezvoltare rurală, și celelalte fonduri care pot fi folosite de către uh, guvernul și regiunile italiene. Comisia va continua să monitorizeze cu atenție situația din Italia pentru a se asigura că aceste directive sunt puse în aplicare corespunzător. Mulțumim și noi și așteptăm răspunsul dumneavoastră în scris. Domnul Marias. Mulțumesc foarte mult. Noi considerăm că această petiție este foarte importantă și din acest motiv, în momentul în care Zaniropoulos ne, ne solicită la coordonatorii acest lucru, eu de la ECR zic da, bineînțeles, trebuie să mergem înainte și asta pentru că este o situație de urgență, iar am auzit aici, poziția petiționarilor confirmă acest caracter grav și urgent al situației. Și cred că atunci când e vorba de urgență, să facem lucrurile în acest uh, spirit. Uh, nu se întâmplă asta cu toate petițiile pe care Eh, le primim. Mă gândeam că poate că o să vină eh, astăzi eh, colegi din Italia să ne spună câte ceva. E vorba de țara lor până la urmă, dar nu văd pe nimeni. Asta este migrația economică în Italia. Asta înseamnă atâtea atâtea persoane fără drepturi, fără niciun fel de protecție, fără niciun drept de ședere, care sunt exploatate. Uh, lucrează pentru salarii de mizerie și este clar că nu putem să stăm cu mâinile în sân uh, și nu ne putem ascunde după deget. Situația este cu adevărat foarte eh, gravă și nu mai spunem de PAC care dă miliarde în acest sens. Petiția trebuie să rămână deschisă așadar și noi trebuie să continuăm să monitorizăm situația, să trimitem o scrisoare guvernului italian care el să poate să ne răspundă și poate chiar și la nivelul uh, regiunii competente. Pentru că este foarte clar că toate nivelurile competente trebuie să primească scrisoarea noastră uh, în care noi le vom transmite că situația este absolut inadmisibilă și că ei trebuie să acționeze conform uh, legislației europene și a dreptului internațional. Mulțumesc foarte mult! We are going Facem așa. Open and we will send a letter to, to... Așa vom proceda. Vom scrie o scrisoare guvernului italian pentru a îi reaminti că ne aflăm în Europa și după cum spunea și domnul Marias, este inacceptabil ceea ce se întâmplă și felul în care sunt tratate ființele umane. Suntem uh, de bună credință în această problemă și asta vom face. Trecem acum mai departe. Mai avem petiția 189 și 240. Antonio Luis Vazquez Delgado este aici și îi dau cuvântul pentru 3-4 minute. Cu cât mai scurt, cu atât mai bine. Vă ascultăm cu atenție. Señora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Sí quisiera... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să împart investiția mea cu președintele Asociației um, Espinosa. În acest fel am uh, să scot în evidență o mișcare comună a poliției eh, de a ajunge la o uniformizare salarială, guvernul a acceptat revendicările noastre. Nu este o solicitare de ieri de azi, ci o solicitare care datează deja de peste 30 de ani. Noi îi cerem Parlamentului ca această petiție să rămână deschisă, să felicite guvernul spaniol uh, pentru pașii făcuți în urma intervenției acestui colectiv a peste 160.000 de persoane care veghează la siguranța și integritatea tuturor cetățenilor spanioli și a celor cetățeni europeni care se află pe teritoriul spaniol. După cum spuneam, este foarte important pentru acești oameni ca Parlamentul să mențină deschisă petiția, deoarece în acești 30 de ani s-au semnat alte patru acorduri, patru care nu au fost respectate de diferitele guverne spaniole. Iată de ce solicităm ca petiția să rămână deschisă. Moțiunile parlamentelor din comunitățile autonomice, din diferitele primării ale reședințelor regionale din Spania au fost aprobate recent, pe 13 noiembrie de altfel, cu o majoritate covârșitoare în Parlament. 316 deputați au votat în favoarea adoptării acestei, în favoarea discuției acestei inițiative populare de a uniformiza salariul la nivel național, există o, diver, o diferență considerabilă între salariul perceput de Poliția Națională față de Poliția din comunitățile autonome care mm, au mai puține competențe, dar percep cu aproape 600 de euro mai mult. Doresc să-i mulțumesc domnului Milano și domnului Miguel Angel Gutierrez, cu care am lansat această mișcare. Mulțumesc! Îmi cer scuze, doamnă președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați, asociația pe care o reprezint, uh, HUSAPOR, uh, Justiție Salarială pentru Poliție, Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru inițiativa pe care o prezentăm și o promovăm aici. Poliția Națională și Jandarmeria sunt uh, forțele de aplicare a legii din, uh, la nivel național și uh, există diferite divergențe la nivel salarial în ce privește pensiile, bonusurile, plățile suplimentare, cât și completările specifice la nivelul salarial cu, la nivel salarial, poliția din comunitățile autonome câștigă cu 30% mai mult față de Poliția Națională. Poliția Națională și Jandarmeria cer de peste 30 de ani un tratament uh, pe picior de egalitate cu omologilor din Poliția Autonomă. Toate aceste solicitări nu au fost respectate Puteți vedea aici, în 1994, din Parlamentul Spaniol, din eh, Camera Inferioară, Congresul Deputaților. Aici se recunoaște că acordul semnat în 1992 pentru uniformizarea salariilor în forțele polițienești nu se respectă. Se spune că în 1995 ar fi negociat cu sindicatele polițienești despre această uniformizare salarială. 24 de ani mai târziu a fost nevoie să apară o organizație a societății civile care unește forțele polițienești naționale pentru a solicita o lege astfel încât să se uniformizeze salariile percepute de poliție în Spania. După ce am, uh, după ce am strâns 550.000 de semnături într-un uh, interval record, într-o lună și jumătate, s-a adoptat uh, supunerea la discuție acestei inițiative cetățenești. Această inițiativă legislativă cetățenească urmărește să creeze o, un nivel uniform de salarizare. La nivelul salariului lunar vorbim de diferențe de 700 de euro. Plățile cu caracter special, eh, aproape 1000 de euro pe lună. Având în vedere că Parlamentul și Guvernul eh, spaniol în timp de 30 de ani nu a respectat aceste acorduri, am venit să cerem ajutorul Parlamentului European pentru a asigura această egalitate de uh, condiții. Cerem uh, să se ia în considerare petiția noastră și să se mențină deschisă până când se va soluționa această nedreptate. Cerem ca Comisia Europeană să ia notă de această uh, Um, lipsă de uniformitate și să ancheteze această discriminare salarială, în tocmai ca orice altă discriminare de acest gen. În uh, ultimul rând, cerem să se trimită o scrisoare guvernului spaniol recunoscând într-adevăr uh, și mulțumind pentru recunoașterea acestei discriminări, așa cum au votat 318 deputați pentru această inițiativă populară legislativă, invitând Parlamentul să adopte această inițiativă legislativă cât se poate de repede. Vă mulțumesc amândurora, e o problemă interesantă. După cum știți, 16% este diferența salarială medie care se aplică atât uh, uh, forțelor de poliție, cât și în alte contexte. Mă bucur că a scos în evidență acest lucru. Floor, is Stefan Olsson, probably Swedish. Invit comisia să ia cuvântul. Thank you, Chair. You're very perfectly right. Uh, uh, so... Da, într-adevăr. Am ascultat cu multă atenție petiționarul și am citit și petiția, bineînțeles. Da, înțelegem prea bine această senzație de injustiție, de discriminare, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, și cum se știe bine la comisia dumneavoastră, în tratat se regăsesc Uh, motive de discriminare uh, salarială pe bază de gen uh, sau altele, însă din partea petiționarului nu v-am auzit să fi invocat vreunul dintre aceste um, motive. Vreți să spuneți mai degrabă că sunt oameni care fac exact același job și nu sunt plătiți la fel. În lumina tratatelor însă noi nu putem să facem nimic, uh, nu putem să acționăm. Pentru că am văzut că ați uh, solicitat uh, acțiuni în partea comisiei. Poate mă înșel eu. Vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc foarte mult. Sunteți însoțit de domnul Corte Rodriguez? Nu. La cealaltă petiție, poate 198, poate să comentați. Ele sunt foarte asemănătoare. Da. În ce privește cealaltă petiție, nu, e un pic diferit pentru că e vorba de discriminare pe bază de gen sau sexuală și pe scurt vreau că să spun că trebuie să facem o diferență între discriminare salarială și discriminare uh, de gen pentru persoanele care fac același, uh, aceeași meserie cu bani diferiți și discriminarea Uh, salarială uh, și așa mai departe, pentru că condițiile de pe piață și contextul sunt diferite. E vorba de două concepte diferite aici și Comisia încearcă să abordeze ambele situații. Mulțumesc foarte mult! Am văzut deci că Comisia a reacționat la ambele petiții și acum vreau să îndemn pe colegii care iau cuvântul să-mi spună imediat ce să facem cu cele două petiții. Ele sunt diferite. Beatrice, Cabeson. Timpul porque... Mulțumesc, spune doamna Vesera, Am să profit de, de timp cât se poate de bine, pentru că nu avem mult la dispoziție. Da, într-adevăr, principiile de nediscriminare și de egalitate sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene, așadar că pentru aceeași muncă, aceeași remunerare, este clar, nu, măcar, nici măcar n-ar trebui să reamintim acest lucru. Însă e clar că dacă această discriminare se produce din considerente de gen, rasă, Um, în, știm cum să reacționăm, însă când se produce în Spania din cauza culorii uniformei, avem îndoieli dar nu e doar un sentiment, ci e o realitate, e aceeași muncă și uh, breșa nu e de 16%, ci de 30%. Este o directivă europeană care prevede că trebuie să se furnizeze o explicație pertinentă uh, pentru a justifica acest comportament. Statul nu poate da dovadă de arbitrarietate în comportamentul său, însă e ce a făcut statul spaniol timp de nici mai mult și mai puțin 30 de ani. Nu există niciun motiv pentru care să justifice că un bărbat sau o femeie din Poliția Națională sau de la Jandarmerie să perceapă un salariu inferior uh, poliției opoziției din uh, Catalunia sau din uh, țara Baștilor. Singura explicație o reprezintă modelul teritorial al Spaniei care a făcut ca autonomiile să primească practic un venit suplimentar uh, care depășește dimensiunea lor. Pentru că salariile acestor poliții regionale oricum sunt plătite de la bugetul național. E vorba aici de o inițiativă populară toate grupurile politice au sprijinit inițiativa, cu excepția firește a celor grupuri care trăiesc pentru a încuraja uh, crearea de disensiuni între cetățeni. Eu vreau să recomand Comisiei PETI să facă următorul lucru. Uh, îmi cer scuze, le mulțumesc petenților că se află alături de noi. Cer Comisiei să dea dovadă de o atitudine proactivă și să respecte rolul ei de gardian al tratatelor. Eu cer Comisiei PETI să trimită o scrisoare Parlamentului, Congresului Deputaților, pentru ca legislația spaniolă să se adapteze la legislația europeană, petiția să rămână deschisă până când se poate confirma adoptarea acelei legi care să elimine discriminarea. Doar câteva cuvinte de pe final pentru a, recom- pentru a reaminti că jandarmeria și poliția nu doar noi uh, le datorăm multe ca cetățeni spanioli, ci și ca cetățeni europeni, pentru că luptă împotriva terorismului, împotriva corupției și la nivel european și protejează statul de drept. Această mobilizare a USAPOL reprezintă un exemplu elogvent de civism și cred că Spania și Europa trebuie să le facă dreptate, nu putem să îi dezamăgim. This is almost three now. Mr. Nart? Domnul Nart, am spus inițial un minut, dar ați vorbit aproape trei minute. Domnul Nart. Ehm, atunci când discriminarea din considerente sexuale, știm clar că e discriminare, însă când apare discriminarea din considerente instituționale, e, suntem mai reticenți în a recunoaște că e discriminare. Da, pentru Comisia Europeană reprezintă o discriminare ca o femeie să perceapă un salariu inferior unui bărbat. Da, sunt de acord, e discriminare, însă când aceeași poliție care realizează practic uh, operațiuni mult mai complexe și mult mai riscante perceapă, percepe un salariu inferior uh, la nivel național decât la nivel regional, comisia nu este surprinsă de acest lucru. La articolul 7 din Convenția ONU arată că salariul trebuie să fie echitabil și identic pentru aceeași muncă, fără nicio discriminare de niciun fel. Avem 316 deputați din Congresul, din Camera Deputaților din Parlamentul Spaniol, Partidul Socialist, Partidul Popular, care Partid Socialist din 1992, uh, tot anunță cu surlă și trâmbițe, dar nu a îndeplinit acest acord, nici Partidul Popular nu a făcut acest lucru, dar cum spune că va face? Da. Uh, în cele din urmă, cu toții preferăm faptele, nu vorurile. Uh, Iată de ce cer ca, dincolo de faptul că s-a adoptat această inițiativă în Camera Deputaților, nu știu dacă din ipocrizie sau pentru că pur și simplu doreau să uh, dea bine, cer să trimitem o scrisoare Camerei Deputaților arătând îngrijorarea noastră față de subiect și cer să se mențină deschisă această, subiect, uh, această petiție, pentru că dacă nu rămâne deschisă, se va întâmpla ce se întâmplă din 92, cu alte cuvinte, nimic. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, doamna Valina. Gracias, Cecilia. Bueno, în primer lugar... Mulțumesc, Cecilia. În primul rând doresc să le mulțumesc pătenților pentru prezența lor și pentru prezentarea problemelor. În ce privește petiția lor, nu ne referim doar la aspectul economic, intră aici și drepturile lor de grevă, de sănătate și așa mai departe. Din nefericire, în această comisie suntem destul de obișnuiți uh, cu faptul că în răspunsul sale Comisia Europeană e destul de vagă. Ne-am plâns adesea de acest lucru, așa că nu ne surprinde deloc că răspunsul, uh, nu ne, răspunde, nu ne uimește deloc răspunsul Comisiei referitor la lipsa sa de competențe. Cât și lipsa de inițiativă în a analiza situația globală a Uh, corpurilor de poliție și forță armată, pentru că nu există o situație omogenă la nivel european. Trebuie să analizăm situația înainte de a lua o decizie. Trebuie să vedem în ce fel putem asigura respectarea drepturilor lor colective. Face parte din obligațiile noastre să îmbunătățim uh, imperfecțiunile existente în directivele și regulamentele pe care le adoptăm. Iată de ce propun uh, ca dovadă de atitudine constructivă ca petiția să rămână deschisă și aș propune un studiu referitor la situația în câmpul muncii a forțelor și corpurilor de poliție din Uniunea Europeană pentru a cunoaște mai în amănunt situația. Firește să trimitem uh, o scrisoare de la Comisia PETI semnată de tine, adresată comisarei pentru ocuparea forței de muncă, pentru ca dumneaei să abordeze autoritățile spaniole direct referitor la acest subiect. Mulțumesc foarte mult, Soledad. Și sunteți ultima vorbitoare, nu mai accepte nimeni acum. Petiționarios por estar aquí y... Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc petenților pentru că se află alături de noi. Vorbim de petiții cu două subiecte care se referă la discriminare, la uh, discriminarea salarială între diferite persoane. Am să discut despre poliție și despre corpul forțelor de securitate ale sta- a statului spaniol. Nu vreau însă să ratez ocazia de a scoate în evidență cât de important este să avem o abordare holistică la nivel legislativ pentru a pune capăt discriminării de gen în ce privește breșa salarială 16 e, eh, e, la sută la nivel european, cu alte cuvinte, 60 de zile pe care femeile pur și simplu le donează societății. Avem nevoie de măsuri din partea comisiei, însă nu am primit măsuri care să fie pertinente. Trebuie să atragem atenția asupra necesității unei directive care, în sfârșit, să includă diferitele tratate și directiva din 2006 care prevede că pentru muncă, pentru aceeași muncă să se perceapă aceeași, același salar. Încă o dată le mulțumesc petenților pentru ce au prezentat, dar nu pot să recunosc că se datorează um, diferitelor um, structuri politicele din Spania. Cred că teritoriile au scos în evidență această problemă. Cred că mai degrabă e o problemă de lipsă de inițiativă în acest sector. Vorbim de 1 miliard,2 de euro între 2007 până acum, pe care vom uh, solicita, așa cum a, și-a luat uh, angajamentul actualul ministru de interne, domnul Marlasca, și trebuie să ne asigurăm ca acest angajament să se îndeplinească, să se mențină deschisă petiția și să se concretizeze această lege care pe 13 noiembrie a văzut lumina zilei în urma acestei inițiative. Mulțumesc foarte mult! Uite cum vom proceda, vă sugerez ca să fie clar, menținem ambele petiții deschise, ne vom adresa în scris autorităților spaniole competente, reamintindu-le în ce privește planul european de acțiune care vizează diferențele salariale pe bază de gen, referitoare la petiția 189 și la, la petiția 240 facem același lucru. O menținem deschisă, vom scrie autorităților spaniole, guvernului din Spania, și, așa cum ați spus și dumneavoastră, vorbim aici despre securitate națională, euro, securitate, uh, securitate și siguranță națională și europeană. E vorba aici de forțe polițienești unde se regăsesc atâtea discriminări. Cred că petiționarii sunt de acord cu cele propuse. Ce spuneți, Beatrice? lo que has dicho, pero... Da, sunt de acord cu cele spuse de tine, dar ar fi important să facem o trimitere concretă la faptul că sprijinim adoptarea acelei legislații în Spania. Este absolut important pentru că doar așa cadrul normativ va oferi o soluție la această problemă. So what we do in this case is that Da, ce facem? Ne vom adresa și Parlamentului Național pe lângă Guvernului, Parlamentul Național, ca legiuitor. Da, perfect, facem așa. Vă mulțumesc uh, pentru că ați venit până aici. Sunteți amândoi uh, polițiști? Da, mă simt ca acasă și tatăl meu uh, a fost polițist. Cu toții sunteți polițiști. Bravo, extraordinar. my father who died last year, he would have been so proud and so happy that I'm... Tatăl meu care a decedat uh, anul trecut ar fi fost atât de mândru și de bucuros că um, prezidez o întâlnire unde vin atâția polițiști. E extraordinar. Vă mulțumesc că ați venit și drumul uh, bun înapoi acasă. Acum avem o altă Now we have another petition, uh, number three. Petiția 338 Confederația Polițiștilor Eurocop, drepturi sociale, dreptul la grevă și uh, siguranța și securitatea polițiștilor din Europeană. Domnul Camprecios este petiționar, sunteți aici și vă dau imediat cuvântul să vorbiți. Doamna, uh, am vreți eu 4 minute. Presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. După cum știți, Eurocop reprezintă 500.000 de polițiști din Europa. A înaintat trei petiții diferite care au fost grupate în mod cât se poate de oportun de această comisie într-una singură. E vorba de dreptul la grevă, pentru că dreptul de grevă e legat de dreptul de negociere colectivă a contractelor de muncă, drepturi sociale, precum dreptul la protecția sănătății și la siguranța în câmpul muncii. E adevărat că fiecare țară e cea răspunzătoare să adapteze conținutul directivelor la propriul cadru normativ, nu este însă acceptabil ca prin această adaptare să se priveze cetățenii de drepturi recunoscute, ducând la o diferențiere uh, în drepturile de care se bucură cetățenii. Am văzut acest lucru în drepturile de sănătate pentru polițiști. Interpretarea articolului 2 al directivă a dus la o legiferare complet uh, neuniformă în statele membre. Legislația nu include dreptul la sănătate. Ne referim și la o legislație europeană în care s-a legiferat referitor la drepturile privind sănătate, unde se afirmă că polițiștii trebuie să, prim, să beneficieze de un echipament individual uh, atât de, de simplu precum uh, o vestă antiglonț, uh, cât și o, o cască pentru a-și putea realiza munca în condiții de siguranță. Cerem de asemenea să se țină cont de riscurile specifice la care pot fi expuși polițiștii în timpul muncii. Nota comisiei nu menționează, a uitat de faptul că directiva 89656 referitor la dispozițiile minime de siguranță și sănătate pentru folosarea, folosirea echipamentelor individuale de protecție exclude polițiștii la articolul 2. Într-adevăr, noi, polițiștii, trebuie să alergăm înspre pericol în timp ce restul cetățenilor fug de acesta. Cu alte cuvinte, ne punem în pericol propria viață pentru a proteja viața concetățenilor noi. Iată de ce considerăm că merităm cel puțin o protecție specifică pentru că aceste riscuri pe care ni le asumăm să fie reduse la minim. Asta înseamnă, de pildă, să reglementăm uh, echipamentele de protecție individuală indispensabilă, formarea pentru protecție și reacție în cazul accidentelor în câmpul muncii pentru a putea la măsurile necesare. Dacă statul nu creează un cadru normativ pentru polițiștii săi, asta se va traduce în moartea polițiștilor pe străzile Europei pentru că polițiștii nu poartă un echipament atât de fundamental precum o vestă antiglonț. E cazul unui coleg din Granada care a fost ucis în urmă cu o lună. Nu poartă această vestă antiglonț deoarece guvernul lor național nu uh, li l-a oferit prin legislație. În același fel, colegii polițiști se vor uh, răni sau se vor uh, îmbolnăvi pentru că nu dispun de un echipament atât de simplu pe cum niște mănuși sterilizate. Nu există o recunoaștere clară a necesității echipamentelor speciale de protecție pentru uh, polițiști sau necesitatea de a dota forța de poliție cu aceste uh, echipamente. Majoritatea țărilor nu s-au recunoscut bolile specifice pentru polițiști. În ce privește dreptul la grevă, articolul 6 din Carta Socială Europeană și articolul 28 din Carta Drepturilor Fundamentale nu limitează niciun fel dreptul la grevă pentru polițiști. În același fel, Comitetul uh, Social European a determinat, a stabilit că nerespectarea dreptului la grevă al polițiștilor reprezintă o încălcare a articolului 6 aliniatul 4 din Carta Europeană. Este un drept care poate fi într-adevăr modulat la nivel legislativ, dar nu poate fi eliminat. un serviciu de îngrijire medicală, precum ar putea să fie un uh, serviciu de urgență, um, adesea nu se consideră că are drept la grevă. Ba, îmi cer scuze, se consideră că un serviciu atât de necesar cetățenilor precum un serviciu de urgență are dreptul la grevă, în timp ce uh, polițiștii nu beneficiază de dreptul la grevă. Țări precum uh, Italia sau Danemarca nu au limitat uh, dreptul la grevă pentru polițiști. Dreptul lucrătorilor la informare și consultare, dreptul la negociere colectivă, la medierea colectivă a conflictelor sunt drepturi care se încalcă în mod repetat în țări precum Portugalia, Irlanda și Spania, cu exemplul Cataloniei, unde se refuză sau nu se recunoaște dreptul la negocierea colectivă a contractelor de muncă polițiștilor care lucrează acolo. Angajații din uh, siguranța publică realizează un efort important pentru protecția drepturilor cetățenilor, în tocmai ca judecătorii și procurorii tocmai ca și medicii și pompierii. Iată de ce această discriminare nu este justificată. Prin urmare, continuarea cu această situație pe care Comisia o prezintă în comunicarea sa înseamnă practic continuarea cu o situație care permite generarea de discrepanțe între statele membre, cât și în interiorul acelui stat în ce privește drepturile sociale și drepturile fundamentale se permite practic discriminarea între cetățenii europeni în funcție de țara unde trăiesc și de meseria pe care o realizează. Iată de ce, doamnelor și domnilor, vă cer să dați curs petiției noastre. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestei situații. Acum o invit pe doamna Silvi fiind de la Comisia Europeană să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte privitor la drepturi, toți cetățenii sunt egali când vine vorba de sănătate, siguranță, la locul de muncă, dreptul muncii, conform dispozițiilor din tratat și referitor la prevederile din domeniul uh, sănătății la locul de muncă, drepturile agenților de poliție sunt acoperite în mod normal de către dreptul comunitar, uh, în domeniul sănătate și siguranță care se aplică polițiștilor, dar și oricărui alt lucrător, așa cum spune directiva cadru, siguranță, sănătate, locul de muncă, așa ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate. Într-adevăr, angajatorul este cel care face o evaluare a riscurilor și fiecare stat membru trebuie să pună în aplicare legislația UE. Există însă o excepție, una minoră, din pricina unor sarcini mai deosebite pe care polițiștii trebuie să le îndeplinească pentru a proteja comunitățile, de pildă directiva cadru sănătate-siguranță, spune că lucrătorii, în mod normal, pot să refuze o situație care pune un risc sănătății lor și să informeze angajatorul. E bine, asta nu le este permis angajaților din poliție care merg de obicei exact uh, în situațiile cele mai uh, periculoase. Având în vedere că meseria de polițist uh, este acoperită de directiva respectivă și de către altele, Comisia nu are uh, intenția de a veni cu un nou act legislativ specific uh, care să vizeze uh, angajații, angajații din poliție. Cât privește al doilea aspect, respectul uh, dreptului la grevă, ați spus foarte bine și aici că tratatul nu vorbește despre dreptul de gre- la grevă ca și competență a UE. Dreptul la grevă este protejat de articolul 6 din Carta Socială și din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, da? În acest context, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a justificat uh, un, o restricționare a dreptului la grevă pentru polițiști prin invocarea dreptului uh, la siguranță publică și invocând natura aparte a acestei meserii de agent de poliție în aceste cazuri. Uh, Statele membre au la dispoziție flexibilitatea necesară pentru a aprecia situația și pentru a reglementa dacă este cazul. Ca să nu mă lungesc prea mult, vreau să mai spun că Comisia totuși uh, promovează aceste drepturi prin intermediul pilonului social care a fost uh, declarat în 2017, unde se reafirmă dreptul tuturor lucrătorilor la grevă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Colegi, dragi colegi, aveți uh, cuvântul, dar aveți totuși nu mai mult de un minut, pentru că mai avem o petiție de discutat, uh, Beatrice. Mulțumesc. O să încerc să mă limitez uh, la acel minut pe care mi-l acordați. Vreau să reamintesc uh, Comisiei că ea nu este doar un organ uh, care interpretează dreptul Uniunii. Răspunsul Comisiei mi se pare așa mai mult o apreciere de ordin juridic. Mie mi-ar place ca Comisia să fie mai proactivă, să găsească soluții la probleme Există posibilități politice și competențe în acest sens. Capacitatea politi- politică și de acțiune a Comisiei ar trebui să fie folosită mai bine, să-și folosească, folosească mai bine prerogativele în acest sens. Comisia să se mențină petiția deschisă și să se trimită uh, scrisori referitoare la aceste aspecte indifer- și în aceeași măsură către Consiliul Europe- Curții Europene pentru Drepturile Omului, ar trebui încă o dată Comisia să fie mai proactivă pentru a sprijini statele membre pentru că ne îndreptăm către Europa a unei securități și uh, apărări comune. Domnul Marias, vă mulțumesc foarte mult. Da, pentru mine această uh, Petiția este importantă. Îi mulțumesc uh, doamnei uh, petiționar în numele Asociației Eurocop pentru că ne aduce în atenție niște chestiuni foarte importante. Într-adevăr, polițiștii, în natura meseriei lor, uh, sunt supuși riscurilor și, în general, aceste persoane sunt uh, puse mai des în pericol prin natura meseriei uh, profesiei lor. Ce se întâmplă dacă nu au vestă antiglonț, dacă nu au alte echipamente de protecție? Asta nu, nu vizează numai sănătatea acestor persoane, ci și siguranța la locul de muncă. Uh, în aceste condiții trebuie să existe măsuri sporite în ce privește dotarea și echiparea acestor persoane ca ele să poată să-și facă meseria în condițiile cele mai bune și asta pentru că ei sunt acolo și se expun pericol, pericolului pentru siguranța uh, noastră, dar nu trebuie să se supună unor riscuri uh, inutile. E importantă, deci, această siguranță și securitate și sănătate a polițiștilor. Iată de ce um, petiția trebuie să rămână deschisă. Avem întrebări specifice și pentru Asociația Polițiștilor Europeni. Mă gândesc de asemenea și la situația din Grecia, unde polițiștii nu au de la stat primite veste antiglonți și nici altele. Da, doamna președinte, vă mulțumesc. Ați vorbit la scurt și la obiect. La obiect. Două lucruri absolut inutile. Ploaia pe mare și răspunsurile comisiei la orice petiție din partea noastră. Dacă facem uh, o listă cu toate răspunsurile pozitive date la chestiunile deschise, încă uh, am ajuns la un răspuns uh, interesant. E clar că vorbim de un subiect care presupune armonizarea unor chestiuni de siguranță la în câmpul muncii, o muncă unde oamenii își pun viața în joc, tocmai pentru a o proteja pe a noastră. Dacă um, Comisia spune că totul e competența statelor membre, vom ajunge în cele de numai la Uniunea Europeană, care va fi Uniunea fiecărui stat care procedează după bunul plac și nu Uniunea Europeană reală cu armonizarea unor chestiuni de siguranță fundamentale pentru poliție. Thank Now, I will try to summarize and I will... Da, o să încerc să trag niște concluzii și o să fac ceva ce n-am mai făcut până acum. Avem o agenție europeană pentru siguranță și securitate și sănătate la locul de muncă. Ar trebui să le trimitem acestora o scrisoare subliniind problemele menționate de către Federația, Confederația Europeană a Polițiștilor și să le cerem lor să dea informații acestei confederații și toate datele utile pe care ei le dețin. Pentru că suntem de acord aici, totuși, cu Comisia, și anume că monitorizarea, implementarea directivei depinde de statele membre. Comisia poate să spună statelor să o facă, dar dacă ele nu o fac, statele membre sunt cele care trebuie să fie trase la răspundere pentru că n-au implementat directiva așa cum trebuie. Iată ce putem să facem și cred că este o premieră aici la Comisia Petit, cel puțin de când sunt eu uh, președintă, și anume să implicăm Agenția Europeană pentru uh, Sănătate și Siguranță. E cea mai bună soluție și vom vedea peste șase sau opt luni, ne vom întoarce și vom uh, trage linie să evaluăm situația, să vedem dacă este suficient ce am solicitat. Toată lumea e bucuroasă? Și cred că și polițiștii noștri sunt extrem de încântați. Foarte bine. Excellent. And everyone happy, so we conclude like that and we... Toată lumea e mulțumită. Și acum ne mai rămân 9 minute înainte să se întrerupă interpretarea. Avem o ultimă petiție, o să încercăm să fim cât se poate de eficienți. Îl întâmpin pe domnul uh, Miguel Vicente Núñez, petiția 419. Imediat îi dau cuvântul pentru 5 minute maxim. Președinte, madame, messieurs les eurodéputés. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Petiția de astăzi vorbește despre condițiile de lucru cu adevărat uh, sălbatice în uh, creșele și centrele de, de gardă pentru copii ale Comisiei și Parlamentului de la Luxemburg. În 2004 au avut uh, au, uh, s-au luat niște măsuri, dar uh, murățirile s-au lăsat așteptate. Mă refer la meseria de educator care um, a îmbrăcat, din punct de vedere contractual, tot felul de forme. Uh, pe de o parte, legislația care acoperă lucrătorii din uh, Luxemburg, um, angajați uh, care nu sunt acoperiți de convențiile colective, apoi angajați care țin uh, de dreptul sau de regulamentele Comisiei și Parlamentului. Mai sunt și persoane numite temporare, interimare, dar când ești temporar sau interimar de ani și ani de zile, e destul de șocant. Trebuie spus că condițiile de lucru și remunerațiile uh, propuse în aceste condiții înseamnă niște diferențe salariale enorme, de la 1 la 3, ceea ce înseamnă că în aceste centre care primesc copii, condițiile uh, și atmosfera sunt uh, destul de tensionate. E vorba de o profesie reglementată pe plan național în uh, Luxemburg. Ar trebui ca toată lumea să fie acoperită de dreptul luxemburghez în această materie și de convențiile colective. Dar nu este cazul vreau să vă spun că agenții contractuali, o parte dintre acești educatori, așadar, se găsesc chiar în situație de adevărat dumping social pentru că grila lor salarială se găsește sub minimul acordat unui uh, lucrător calificat din Luxemburg și care uh, înseamnă 2400 de euro, conform ultimelor date mai spuneam și despre acei lucrători interimari sau temporari care sunt acolo de multă vreme și au devenit o adevărată pătură afectată de niște probleme structurale. Ei au devenit angajați practic permanenți, nu se știe ce sarcini practic au de îndeplinit și au și o perioadă de carență între diferitele contracte pe perioadă determinată care se succed și mulți dintre ei, vă spuneau, sunt în această situație precară de ani de zile încoace. Bineînțeles că această situație trebuie pusă în lumina directivei uh, privitoare la munca interimară care vorbește, printre altele, de un principiu fundamental al UE, egalitatea de tratament și accesul la un loc de, lung, munc, loc de muncă permanent. Având în vedere egalitatea de tratament între uh, acești lucrători interimari și ceilalți, situația nu este deloc clară, în sensul că accesul acestora la un loc de muncă uh, permanent în lumina directivei precitate nu este deloc ceva evident. Din potrivă, Comisia dorește ca după ce aceștia au avut o felul de contracte temporare, Comisia dorește așadar să îi supună unui concurs de preselecție ca și agenți contractuali. Dar dacă sunt contractuali, ei iarăși au uh, de a face cu un contract pe ter- perioadă determinată, în condițiile în care, în care ei, uh, la un moment dat, puteau să intre pe calea unui contract indeterminat. Și deci, uh, situația este pur și simplu ubuescă. Deci, doamnă președinte, ne găsim într-o situație rocambolescă și ubuescă și... <laughs> și contăm pe Comisia Petiții ca ea să interpeleze Comisia Executivă pentru că ne găsim în plin anacronism social în sânul Europei și în centrul instituțiilor noastre europene. Dorim ca această petiție să rămână deschisă în măsura posibilului și câtă vreme acest gen de discriminare nu va înceta. De asemenea, doamnă președinte, vreau să mai spun ceva, să vorbi despre uh, Ehm, am vorbit despre nivelul de viață din Luxemburg, dar nu era decât un argument minor eh, într-un context mai amplu. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, am mai mulți lucrători aici. Nu, nu o să mai avem interpretare peste 3 minute, spune doamna președinte, deci mai bine terminăm aici ca să vedem și reacția comisiei și să vedem și ce consideră colegii care au rămas în sală. Un minut, doamnă președinte. Nu, deja ați depășit cele cinci minute, mi-e teamă. Aș da cuvântul comisiei, pentru că altfel nu vom avea o replică din partea acesteia. Comisia, vă rog. Comisia fără microfon. Mă auziți? Da. Bineînțeles că nu pot să vorbesc decât în numele Comisiei și nu a Parlamentului care gestionează creșele respective. M-aș întoarce un pic în timp, anul 2004, la acel moment aveam salariați uh, din, protejați de dreptul luxemburghez care au primit o serie de posturi de tip agent contractual. Unii au acceptat, alții însă au rămas uh, în sistemul de muncă luxemburghez din acel moment încoace, noi n-am mai angajat uh, persoane care provin din sistemul luxemburghez cu aceleași drepturi. Sunt persoane care au rămas, au preferat să rămână uh, istoric uh, în această situație și asistăm la o situație în care treptat, treptat ei ieși, ies la pensie. Avem deci trei categorii de lucrători, cei interimari, agenții contractuali, plus cei din dreptul luxemburghez. Ceea ce privește organizarea acestor statute. Bineînțeles că pentru nevoi punctuale avem nevoie de interimari, uh, mai ales pentru situațiile lingvistice mai deosebite, pentru copiii care nu înțeleg toate limbile vorbite de educatorii noștri. Apoi mai există un concurs uh, pentru agenți contractuali, uh, concurs la care s-au prezentat o serie de uh, agenți uh, temporari. Și atunci am înțeles că condițiile acestea de agent contractual uh, nu sunt atât de groaznice pe cât cele, pe cât cele ce le-am auzit aici și, din potrivă, par destul de atrăgătoare, dar, ce să zic, mă opresc aici din motive de timp. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru că ați uh, respectat timpul. Domnul Marta, mulțumesc și bună ziua petiționarilor. Nu am decât un singur minut și încerc să concentrez totul într-un minut. Am senzația că mă repet pentru că nu este pentru prima dată când avem o petiție de acest gen unde se denunță practic instituțiile europene care dau lecții lumii întregi, dar asta e. Fiecare predică, dar nu la el, în, uh, în bătătură. Este ceva absolut flagrant. Și comisia, indiferent de ce s-a ales la un moment dat, dumneavoastră nu reacționați la o discriminare salarială. Este foarte clar că aceste statute diferite înseamnă o discriminare uh, interzisă de legea europeană și de jurisprudența CEJ, care reamintește în permanență statelor care de multe ori calcă pe alături că nu fac tot ce trebuie în materie de discriminare salarială. După aia, citind observațiile dumneavoastră, spuneți că din motive structurale nu puteți uh, să îi înlocuiți pe toți pentru că e nevoie de uh, profil lingvistic și nevoi punctuale și așa mai departe. Dar ce, ce faceți? De ce nu-i formați pe cei pe care îi aveți uh, în domeniul acestor limbi? Aveți personal, învățați-i limbi străine ca să fie mai mare flexibilitate. Și vreau să reamintesc de asemenea că Parlamentul European, gestionar al creșelor acestora, a fost condamnat în fața curții de la Strasburg din aceleași motive, pentru că a multiplicat contractele la infinit. Văd că îi condamnăm pe cei din sectorul privat, dar nu e valabil pentru instituțiile noastre europene. Mi se pare eh, extraordinar. Comisia a inventat optimizarea salarială. Pentru că despre asta este vorba, nu-i așa? Vreau ca petiția să rămână deschisă și să găsim o soluție pentru ca să se pună capăt unor practici ilegale, ilegale de trei ori. Thank you. And we, uh, well, it's you and me